Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin leider noch. Dragi colegi, am fost reținută, din păcate, printr-o conversație telefonică și n-am putut veni la timp. Aș dori să-l salut pe vechiul noul comisar, pe care îl cunoaștem de fapt chiar și dinainte și ne bucurăm foarte mult că acum ai responsabilități în domeniul cont. Este o onoare pentru noi că ești astăzi prezent aici. La fel aș dori să i salut și pe membrii Curții de Conturi. Pe unii i-am văzut deja și ieri. Doamnele Lazaru ne-am văzut ieri seară. Aș vrea să o salut pe Anemi Torcerbun, Jan Grivgor și Eva Lindström. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit cu o echipă atât de mare astăzi la noi și mă bucur că avem astăzi ocazia să discutăm despre bugetul uh, Uniunii și despre toate concluziile pe care le-ați tras dumneavoastră. Vreau să dau în primul rând uh, cuvântul celor patru membri ai Curții de Conturi. Cred că domnul Lazaru dorește să înceapă, dacă nu mă înșel. Vă rog, domnule Lazaru. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă președinte, onorație uh, membrii ai Parlamentului European, membri ai Comisiei CON, comisarul Hon. Îl felicitesc uh, pe comisarul Han pentru numirea sa din nou în calitate de uh, comisar. Colegii mei și cu mine așteptăm să lucrăm cu comisarul uh, Han astfel încât bugetul european să fie cheltuit în mod înțelept și să aducă valoare adăugată cetățenilor. Comisia să-și prezinte uh, rezultatele în mod corect. Domnule comisar, domni, uh, domnul comisar Han reprezintă comisia, așa cum discutăm uh, capitolul orizontal. Particip la această întâlnire împreună cu colega mea, doamna Tappelbaum, care raportează pentru capitolul 2, domnul Gregor, capitolul 3, obținerea de rezultate din partea bugetului european și doamna Lindstrom, uh, care raportează la capitolul 4, venituri. Ca membru raportor pentru capitolul 1, Împreună cu președintele noastre am avut oportunitatea să prezint și să discut observațiile noastre în, acest, în această comisie pe 8 octombrie. Uh, starea de declarație este uh, curată și pentru al patrulea an uh, în șir este calificată pentru cheltuieli. Uh, sigur, uh, uh, se contribuie și la nivelul material de eroare. O să fiu scurt în introducerea mea pentru a permite uh, celorlalți colegi să prezinte capitolele orizontale și să avem timp mai mult pentru întrebări și răspunsuri. Sunt la dispoziția noastră. Frau Turtelbaum. Doamna Turtelbaum. Much and Madam Chair, Honorable Uh, doamnă președinte, onorați membri ai Comisiei uh, Cont, uh, domnule comisar, vreau să vă mulțumesc pentru ocazia de a prezenta capitolul 2 din raportul anual 2018 ECA. Principalele obiective ale acestui capitol sunt evaluarea gestionării bugetului, funcționarea salină și raportarea la bugetul Comisiei și evidențiarea riscurilor cu care se confruntă beneficiarii în anii viitori viitor. Materialitatea este calitativă și mai puțin cantitativă, ceea ce înseamnă că chiar dacă o eroare nu este materială în termeni monetari, este materială din cauza importanței uh, constatărilor uh, auditului, cum ar fi frauda, chiar dacă e vorba de o uh, valoare mică. O să încep cu aspectele pozitive. În 2018 au fost uh, folosite uh, creditele de plăți uh, și de angajamente. Primul se referă la fondurile comunității europene aceste fonduri au crescut semnificativ în 2018. Există întârzieri în implementarea acestor fonduri. La sfârșitul lui 2018, numai 27% din toate fondurile uh, din alocație au fost uh, uh, față de 33% în 2011. Ă, este o cifră care arată rata de absorpție a fondurilor comunitare de către statele membre la sfârșitul lui 2018 și putem vedea că ratele de absorpție sunt ă, scăzute pentru Croația, Malta, Italia și Spania, în vreme ce Finlanda, Irlanda, Luxemburg și Austria au uh, cea mai mare rată de uh, absorție pe care puteți să o vedeți în cifra 1. Creșterea în uh, aceste angajamente um, restante este un risc subliniat în capitolul 2 um, întârzierea în implementarea fondurilor contribuie la acest lucru în do, la 281 miliarde euro în 2018. Uh, această uh, cifră a crescut din 2007 și este uh, proiectată să ajungă la 314 milioane în 2020. 2020 în această analiză a angajamentelor restante am analizat mai atent această temă. Sunt măsuri menite să uh, evite uh, presiunea în primul an în CFM uh, prin adoptarea următorului cadru financiar multianual Creșterea în garanții este de asemenea un factor care poate să expună bugetul european la risc. Scopul utilizării garanțiilor este să fie o pârghie pentru fondurile externe și pentru a atenua uh, uh potențialul impact asupra bugetului european. Creșterea garanțiilor este datorată uh, creșterea FC și FSD uh, acestor garanții la uh, aceasta arată uh, expunerea bugetului european. Această expunere va crește uh, gradual. Garanția, expunerea uh, la astfel de garanție a fost de 92,8 uh, miliarde, iar în următorul CFM aceste fonduri pentru garantare vor fi puse la oaltă într-un fond uh, comun. Comisia trebuie să monitorizeze expunerea uh, bugetară pentru garanții și ar trebui uh, să își uh, bazeze calculele pe o metodologie prudentă în conformitate cu bunele practici recunoscute. Un al patrulea aspect și ultimul, expunerea bugetului la risc Uh, sunt uh, diferite uh, modalități de răspundere. Aceasta este parte integrală a designului financiar și din cauza naturii sare, are, naturii sare are o gestionare uh, diferită față de restul bugetului. Așa cum s-a ilustrat în cifra 4, pe care puteți să o vedeți în PowerPoint, uh, Uh, plățile către uh, BEI au crescut uh, în ultimii ani. Din 2007 până în 2018, o, o un total de 14,7 miliarde a fost plătit către BEI și acest lucru va continua în următorul CFM. Rolul BEI continuă să crească și investițiile în FSD uh, au crescut cu 65 uh, de miliarde. Uh, vom da o garanție de 38 de miliarde. În momentul de față, operațiunile BEI care nu sunt finanțate de la bugetul Uniunii Europene recomandăm ca Comisia să ofere autorității bugetare informațiile necesare pentru a-i susține munca la analiza uh, BEI, uh, o și în gestionarea instrumentelor financiare uh, care sunt uh, în sarcina BEI pentru a proteja bugetul uh, Uniunii Europene. Thank you very much. Now, Jan Gregor. Mulțumesc foarte mult, Jan Gregor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Domnul Președinte, onorați membrii ai Parlamentului, domnilor și domnilor, dați-mi voie să prezint uh, pe scurt uh, capitolul 3, care se axează pe uh, performanța programelor comunitare. Acest lucru se regăsește în raport și pe bază de rotație am încercat să evaluăm o serie de programe um, care uh, sunt uh, raportate în uh, Uh, capitolele uh, sectoriale. Anul trecut am încercat să avem abordare sistemică și orizontală a capitolului 3. În 2016 am uh, făcut o comparație a performanței Comisiei în comparație cu bunele practici ale statelor membre și cu organizațiile internaționale. În 2017 am văzut cum sunt folosite datele pentru performanță în Uh, analiza financiară și am analizat uh, care, este, care sunt indicatorii de performanță, ce ne spun acești indicatori. Am analizat 22 uh, de programe selectate și indicatorii, așa cum sunt raportați în proiectul pentru 2019 și noul raport al Comisiei care a fost publicat în mai 2018 performanța programelor uh, a fost uh, uh, apreciată ca un punct de pornire pentru a explica performanța bugetului european. De asemenea, am analizat și modul în care putem să calculăm progresul care a fost realizat în partea 1A a capitolului 3, apoi în partea B am ajuns la concluzia că rezultatele uh, nu au fost întotdeauna o imagine uh, reală a progresului realizat. De ce? Din mai multe motive. Mulți indicatori nu au fost bine aleși pentru că 60% din indicatori, din perspectiva noastră, sunt uh, indicatori de input și de output. Există uneori uh, legătura clară cu cheltuielile europene și unele aspecte nu sunt acoperite de indicatori. Ne-am confruntat cu dificultăți pentru a calcula performanța și progresul performanței pentru unii indicatori. 44% din analiza noastră pentru 44% din indicatori nu am putut să calculăm progresul din diferite motive pentru că au lipsit uh, ținte, au lipsit termen de uh, referință sau uh, au lipsit metodologii care au evoluat uh, pentru unii indicatori în timp. De asemenea, o să încerc să menționez celelalte două părți ale capitolului 3, un rezumat al recomandărilor noastre pentru 2018. Am uh, făcut 184 de recomandări pentru entitățile auditate, majoritatea au fost acceptate, 62%, 14% a fost acceptat în majoritatea privințelor și numai 6% din recomandările noastre Uh, nu au fost acceptate. De asemenea, în fiecare an facem un follow-up al recomandărilor noastre. În acest an uh, ne-am uh, concentrat asupra follow-up-ului recomandărilor făcute în 2015 și majoritatea recomandărilor noastre au fost puse în aplicare cu respectarea acestora. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc și pentru faptul că reprezentanții Curții de Conturi au fost atât de succinți pentru ca toți deputații să poată pune întrebări, dacă doresc, după aceea. Doamna Lindström are cuvântul acum, ultima din partea Curții de Conturi. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar Han. Dați-mi voie să vă prezint capitolul 4. Timp de mulți ani, veniturile la uh, buget nu au fost o parte uh, care să fie privită cu multă bucurie. Lucrurile s-au schimbat, uh, dar trebuie să avem în vedere și provocările Uh, cu care ne confruntăm în momentul de față atunci când e vorba de venituri și corelarea acestora cu politicile și un mai bun control uh, în acest domeniu. Aș vrea să mă acces pe trei puncte. În primul rând, uh, ceea ce am constată. Am văzut o mostră de 55 de ordine de recuperare din diferite surse de venit. Uh, anul acesta am vizitat Spania, Franța și Italia. Apoi am făcut o evaluare a, a rapoartelor anuale de activitate pentru uh, 2018 pentru DigiBudget și Eurostat. Nivelul de eroare la venituri nu a fost material, sistemurile sunt în general eficiente, uh, totuși uh, TOR uh, mm, și vămile în anumite state membre au fost parțial uh, efect, eficiente. În Italia, Spania și Franța am văzut uh, slăbiciuni în gestionarea obligaț- uh, obligațiilor de colectare, conturile B. În Spania am uh, văzut că nu se face o supervizare a schimbărilor uh, făcute în sistemul de contabilitate. De asemenea, puncte slabe în verificarea de către Comisie a resurselor uh, tradiționale proprii, declarațiile în legătură cu acestea făcute de statele membre și contribuțiile la buget. Aici recomandăm o evaluare a riscului mai structurată și mai bine documentată, inclusiv la nivelul statelor membre. De asemenea, recomandăm o reacție promptă pentru a analiza orice schimbare bruscă în uh, cifrele raportate de statele membre. Apoi, cred că este important uh, să vedem care este întreaga gamă a raportărilor noastre. Uh, auditul nostru de asigurări arată că ceea ce se regăsește în conturi, că acestea sunt corecte Uh, veniturile de la uh, vamă sau de la tor ar fi trebuit să fie colectate. Dacă acest lucru nu s-a făcut din cauza unor fraude, acestea au făcut obiectul unor uh, rapoarte speciale. Apoi am văzut cum sistemul poate să fie îmbunătățit pentru a evita riscul de evaziune fiscală controlele făcute de autoritățile fiscale uh, naționale sunt uh, slabe și cele ale Comisiei sunt insuficiente. Într-una dintre, într-unul dintre auditele uh, de performanțe făcute de domnul Gregor, am făcut o analiză a riscului în controlul la vamă. În al treilea rând, câteva cuvinte în legătură cu propunerile legislative și evoluțiile legate de venituri pentru viitor. După cum știți, în 2018 Comisia a făcut uh, o propunere în uh, folosirea resurselor tradiționale o propunere care este în curs de negociere. Comisia dorește să simplifice sistemul și să includă noi surse de venituri legate de politicile europene am uh, avut câteva preocupări în legătură cu aceste surse de venituri, chiar la vremea respectivă, veniturile bazate pe uh, taxa uh, întreprinderilor, pe fiscalitatea întreprinderilor este insuficient controlată și inclusiv, trebuia să fie inclusă și fiscalitatea în ceea ce privește emisiile și propunerea finanțare de finanțare uh, va rămâne uh, complexă. Uh, cealaltă opinie relevantă este legată de propunerea Comisiei în ceea ce privește cooperarea între OLAF și EPO care va fi uh, cât se poate de pertinentă în, urmă, în următoarele luni. În raportul nostru am spus că este necesar să se crească eficiența anchetelor uh, OLAF și recuperarea uh, fondurilor în timp util, care constituie o provocare, mai ales în domeniul veniturilor, unde frauda este transfrontalieră Comisia, uh, propun, uh, propunerea Comisiei include o serie de măsuri uh, țintite care sunt salutare și care vor ajuta la sporirea eficienței. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul David. Mulțumesc, doamna Lindström, iar acum aș vrea să-i dau cuvântul domnului comisar. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați deputați în Parlamentul European, stimați membrii ai Curții de Conturi, doamnelor și domnilor. În ultimii ani, am avut plăcerea să avem diferite schimburi de opinii cu comisia dumneavoastră și mă bucur foarte mult să pot continua acest schimb de opinii în următorii cinci ani. Deși câteodată s-ar putea să avem păreri diferite pe multe lucruri, noi avem același obiectiv și anume să ne asigurăm că bugetul Uniunii aduce o plus valoare pentru ca să facem față provocărilor și să folosim bine banii contribuabilului și, bineînțeles, într-o manieră corectă. Eu uh, consider că nu putem uh, obține aceste rezultate decât printr-o cooperare excelentă între cele două instituții, dar și cu statele membre și nu în ultimul rând cu Curtea Europeană de Conturi. Sunt conștient, uh, domnule, doamnă președinte, că dumneavoastră sunteți într-o poziție potrivită pentru a putea folosi lecțiile trecutului în decizii bine informate în ceea ce privește uh, cheltuielile pe care le aprobăm. O bună colaborare între cele două comisii nu poate decât să aducă o ad- valoare adăugată. După cum a explicat domnul Lazaru, și sunt foarte recunoscător pentru munca pe care au depus-o și pentru buna colaborare pe care am avut-o, trebuie să spunem că am avut într-adevăr un punct de plecare bun cu un aviz important din partea curții, cu rate de eroare mult mai mici pentru cheltuieli decât în trecut avem și o concentrare mult mai bună pe performanță la programele noastre și în același timp un uh, proces de verificare continuu. În calitate de comisar pentru buget și administrație, aș dori să mă concentrez pe mai multe provocări importante, dar și pe oportunități. Politicile europene și bugetul european fac ca viața cetățenilor să fie mai bună. Și vreau să vă dau câteva exemple susținerea întreprinderilor pentru ca să le încreeze competitivitate mai mare, creează loc, crearea de locuri de muncă, de noi piețe, îmbunătățirea accesului uh, gospodăriilor, dar și a întreprinderilor la informații de calitate, la tehnologiile de comunicații, la faptul că oamenii pot să rămână acolo unde sunt și nu trebuie să se mute, de exemplu, în aglomerații urbane din cauza lipsei de contact. Apoi, eh, susținerea programelor de inovare, combaterea bolilor, a cancerului, lupta împotriva cancerului va fi una din prioritățile acestei eh, comisii în următorii ani. Acestea sunt doar câteva exemple, dar mai sunt și foarte multe altele. Când vorbesc cu cetățenii, ei nu știu exact, de fapt, ce le aduce Uniunea Europeană ei nu sunt conștienți despre felul în care politicile UE și banii din bugetul Uniunii Europene aduc o diferență în viața lor cotidiană. Aceasta este provocarea noastră și obligația noastră comună să explicăm mai bine beneficiile pe care le au cetățenii, să le arătăm ce facem și să îi ajutăm să aprecieze această valoare adăugată și să aprecieze faptul că investesc la nivelul Uniunii. E important să facem uh, un, o alegeri uh, mai bune de data aceasta dacă un program nu aduce rezultatele pe care le dorim. OCDE-ul a confirmat că uh, Comisia are un rapor, o raportare pe performanță pe baza unor indicatori performanți, dar trebuie să facem mai multe și trebuie să ne întrebăm dacă ne-am stabilit obiective uh, care au, se bazează pe indicatori corecți, colectăm datele cele mai utile și informațiile utile și prezentăm aceste informații într-o manieră utilă, folosim uh, comunicarea aceasta pentru a ne îmbunătăți politicile. Cred că cu ajutorul dumneavoastră din Parlamentul European putem crea o bază solidă pentru deciziile politice despre buget și despre descărcările pe care le acordăm bugetelor trecute. Mă bucur de colaborarea cu dumneavoastră și cu Curtea în acest domeniu. Comisia implementează bugetul european uh, într-un spațiu complex, cu o varietate de parteneri, precum statele membre, pentru că 75% din bugetul lui vine de la ele și uh, organizații internaționale. Beneficiarii se regăsesc peste tot în Uniune, dar sunt și țări în afara Uniunii Europene. Fondurile europene sunt uh, cheltuite de multe ori foarte departe de Bruxelles. În acest uh, mediu complex, este o sarcină importantă, dar dificilă să ne asigurăm că gestionarii la fața locului sunt întotdeauna aliniați cu regulile noastre. Comisia, în cooperare cu statele membre și cu alți parteneri, lucrează pentru reducerea riscurilor în continuu și când este necesar trebuie să ia măsuri pentru a redresa anumite slăbiciuni. Pentru mine e clar că trebuie să păstrăm standardele înalte în managementul financiar și să ne concentrăm pe ratele de eroare. Ratele de eroare sunt un indicator foarte util dar sunt doar atât, indicatori, și ele nu oferă decât o parte din imaginea de ansamblu. Curtea dorește să modernizeze declarația de asigurare și să testeze o nouă abordare la fondurile de coeziune. Vom continua să ne concentrăm pe aceste ținte, încercând să bazăm, ne bazăm pe lecțiile pe care le-am învățat din trecut și dacă este nevoie putem schimba abordarea sau extinde abordarea nouă către alte părți ale bugetului Uniunii. Eu mă angajez față de acest exercițiu și sunt uh, încrezător că efortul nostru comun va da roade. Eu cred că nu putem decât să ne punem de acord că informația trebuie să fie fiabilă dacă este de calitate. Scopul nostru principal trebuie să fie optimizarea auditării bugetului european și trebuie să ne concentrăm eforturile pe acele domenii unde e nevoie mai mult. Nu o să ne speriem să discutăm chestiuni uh, dificile precum conflicte de interese sau statul de drept. Vreau să vă amintesc că erorile nu înseamnă neapărat că se pierd banii uh, și nu înseamnă că se pierde efortul. Comisia are zero toleranță față de fraudă și mă angajez în fața noastră să lucrăm mai bine pentru o mai bună protecție a intereselor financiare ale Uniunii. Crearea EPO și revizuirea regulamentului OLAF și strategia antifraudă a Comisiei sunt trei pași importanți în această direcție. Comisia aceasta va continua pe drumul pe care și l-a propus. Mă voi control, concentra pe o îmbunătățire a protecției banilor cetățenilor și voi uh, lansa și uh, acțiuni de supraveghere atât prin OLAF cât și prin parchetul european. Și voi avea grijă ca aceste două instrumente să aibă destule resurse și destule uh, instrumente la îndemână pentru ca să poată să uh, identifice fraudele mai repede și să re recupereze. Vreau să spun câteva cuvinte despre organizarea comisiei. Trebuie să ne asigurăm de performanța administrației noastre. Eu mă angajez să aduc rezultate pe o comisie transformată digital, concentrată pe beneficiar în ceea ce privește administrația publică. Aceasta înseamnă să avem soluții de guvernare digitale în susținerea politicilor mai bune și unei administrații mai simple. Aceasta ne va aduce nu numai uh, eficiență la în ceea ce privește costurile, ci și o mai bună coordonare. Am uh, reușit să facem progrese, dar acum uh, cel mai greu este să ne raționalizăm acest nou mediu digital într-o manieră securizantă și în care să nu avem lacune. Comisia dorește să facă eforturi, să lucreze lângă statele membre pentru ca să facă transformări în sectorul public și pentru ca Europa să fie gata pentru era digitală. Trebuie să lucrăm împreună și aici cuvântul cheie este interoperabilitatea. Aceasta va fi una din provocările cele mai mari și va aduce cel puțin treptat o uh, ameliorare către țintele noastre. Și acum ultimul punct, CFM-ul. În uh, discuțiile pe care le-am purtat uh, și despre procedura de descărcare, ea joacă un rol foarte important pentru structura politicilor și finanțarea politicilor europene. Trebuie însă făcute alegeri. Dacă, de exemplu, vrem să ne pregătim bine pentru viitor, trebuie ca și resursele să te ajute. Dacă vrem să ne îmbunătățim uh, focusul pe performanță, atunci trebuie să folosim indicatori utili dacă vrem să îmbunătățim conformitatea și să avem rate de eroare foarte scăzute, trebuie reguli simple. Dacă vreți, m-am uh, bazat deja pe sfaturile bune pe care le-am primit de la Curtea de Conturi când am pregătit propunerile, iar acum avem nevoie de susținerea dumneavoastră pentru ca să ne asigurăm că următoarea generație de programe e chiar mai bună decât cea pe care o avem acum. Ne aflăm acum la o intersecție în ceea ce privește negocierile CFM. Președinția finlandeză poate să creeze un cadru pentru un acord. E un acord dificil, un compromis dificil, dar noi avem încredere că vom putea să-l atingem. Consiliul din decembrie, Consiliul European, va fi un moment decisiv uh, pentru a lansa mai departe negocierile și pentru a merge către un buget echilibrat pentru următorii șapte ani. Așa cum amintim de multe ori tuturor părților la masa negocierilor, cu cât uh, Consiliul ajunge mai repede la un acord, cu atât este mai bine, pentru că acesta va fi, de fapt, lansarea efectivă a negocierilor cu Parlamentul pentru a ajunge la un, la un, un acord. E nevoie de poziții echilibrate, e nevoie de un obiectiv uh, pe care să-l împărtășească toate instituțiile pentru ca să echipăm Uniunea cu instrumentele de a putea atinge prioritățile lor și pentru a-i satisface și pe agricultori, și pe studenți, și IMM-urile, antreprenorii și cetățenii de rând. Vreau să ne asigurăm că învățăm din trecut pentru ca să îmbunătățim viitorul. Mă bucur să colaborez cu dumneavoastră pe viitor. Vreau să ne asigurăm că bugetul european, care este prioritatea noastră, va putea adresa prioritățile pe care le-am stabilit și respecte cele mai înalte standarde de transparență și de control. Dragi colegi, am plecat împreună într-o călătorie cu o nouă Comisie Europeană, un nou Parlament, un nou CFM și foarte multe idei noi. Deci, stăm în mâinile noastre acum dacă vrem să facem ceva bun din toate aceste oportunități care ni s-au oferit în timpul mandatului nostru. Și sper că împreună să putem simplifica regulile, să le facem mai solide, în același timp permițând bugetului Uniunii să aducă un viitor sustenabil pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și mă bucur să discut cu dumneavoastră toate aceste puncte. So, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. După ce am voie să fiu anul acesta raportoare, aș vrea și eu să încep cu anumite întrebări. Aș dori să încep cu RAL-ul, cu resta lichideu, care a fost discutat deja de multe ori aici. Cred că RAL-ul nu este nimic altceva decât să ai datorii Asta este ceea ce înseamnă. Și apoi când vin facturile și de multe ori facturile sunt deja prezente în statele membre, constatăm acest lucru. Pentru următorul CFM, după cum a zis și Curtea de Conturi, s-ar putea să ajungem într-o criză de plăți. Este foarte serioasă această criză. Care sunt măsurile pe care vrea să le ia Comisia pentru a încerca, mai ales pentru 2023, să prevină criza de plăți și în 2022. Aceștia doi sunt anii cei mai duri care vor veni. Și apoi altceva, există și măsuri pe care din experiența acestui CFM ați putut să le sustrageți pentru următorul CFM? Adică, de exemplu, regula N plus 3 sau alte reguli trebuie schimbate eventual pentru ca să nu mai ajungem în situații ca cea de acum în care 0,09% din produsul social brut ca uh, angajamente de plăți și 0,9% ca, ca plăți Uh, deci, față de angajamente, o diferență mare, programele încep târziu, la următorul CFM s-ar putea să fim în aceeași situație cu un start foarte târziu. Dar pentru că avem N plus 3, acum avem și o terminare mult mai târzie a programelor vechi. Aceasta înseamnă, drept consecințe, că nu mai vedem structura clară, nu mai știm care este structura cadrului financiar, ci de fapt avem tot felul de structuri care se suprapun și uh, derulări de programe peste programele noi, încât până la urmă avem o situație mai proastă decât uh, acum câțiva ani. Așa că aș dori să vă rog să-mi explicați puțin mai bine ce se întâmplă cu aceste situație. Alt punct care mă interesează foarte mult în funcție de amenințările pe care le suportă bugetul este legat de resursele proprii. Frauda la TVA este imensă în continuare în Uniunea Europeană. Țările au diferite cifre pe care ni le prezintă și sunt foarte diferite și unele între alt, în, în interiorul lor. Noi avem cam 500 de milioane, nu? Despre care vorbim aici. Apoi vine Europol și zice că de fapt sunt 95 uh, de miliarde pe an fraudă de TVA. Și eu, ca deputat, sunt super frustrată, iertați-mă că vă spun așa, eu mă lupt pentru 500 de milioane, trei zile într-o delegație și după aceea pe partea elaltă se pierd 90 de miliarde în frauda de TVA, când noi ne luptăm pentru o rată de eroare de 500 de milioane. Deci e îngrozitor de mare diferența și mă întreb care sunt până la urmă conceptele pe care ne bazăm pe viitor pentru ca să uh, ajutăm statele membre să acționeze transfrontalier. Unde sunt slăbiciunile la uh, colectarea TVA-ului? De ce se ajunge la cifra asta? Foarte multe întrebări legate de e-commerce vin în același pachet cu această întrebare. Eu zic că mai ales problema TVA-ului trebuie adresată. Este o temă uriașă. După părerea mea, trebuie să fie tratată intens. Și la tema vămi am avut un raport special din partea Curții de Conturi pe vamă. S-a vorbit despre slăbiciunile în sistemele vamale europene, mai ales la identificarea fraudelor în sistemele vamale. Există multe, valo- multe metode, de exemplu o subevaluare a mărfurilor, aceasta e una din metode. Și cum facem? Dacă autoritățile vamale nu sunt destul de bine dotate, dacă și unitățile noastre europene au tot felul de lacune în domeniul acesta, m-ar interesa să-mi spuneți cum vreți să umplem această prăpastie, această probleme pe care o avem la vămi de ani de zile. Cum vreți să întărim colaborarea în domeniul vamal între diferitele unități care sunt menite să descopere aceste fraude vamale. Altceva, o a patra întrebare. O să o pun pur și simplu scurt întrebarea ca să mai aibă timp și colegii, nu vreau să monopolizez, dar la TVA comisia este extrem de vagă. Să știți că, îl formulez toată această frază, trebuie să citez, în principiu toate statele membre pot fi afectate de fraude TVA. Asta este ceea ce a spus. Da, am înțeles, dar totuși aș vrea să știu cum abordăm lacunele specifice, lacunele mari și problema de bază. Apoi, aș mai vrea să vorbesc despre o temă mai mică, între ghilimele. Am citit în Politico că Comisia planifică să aloce mai mulți bani pentru jeturi private, zboruri private, pentru politicieni. Aveți vreo justificare pentru această decizie? E normală creșterea pe care am citit-o în Politico sau e doar o eroare a lor? M-ar interesa dacă puteți să nu-mi răspundeți, poate dacă nu puteți la da toate, măcar să-mi răspundeți în scris la unele din întrebările acestea, pentru că m-ar interesa să știu exact despre ce e vorba. Ultima întrebare legată de coeziune, legată de agricultură. În experiența cu rapoartele noi de auditare la Republica, în Republica Cehă, am primit uh, știri și uh, de, am primit informații și de la New York Times dacă uh, în continuare acapararea de terenuri, problemele din uh, agricultură afectează coeziunea, adică structurile oligarhice, uh, ce se pare că sunt întărite de Uniunea Europeană, zic anumite publicații, dar nu acesta este uh, scopul Uniunii. Toți cetățenii trebuie să profite cât mai mult și nu doar puțin să profite de toate aceste avantaje. Sigur că vom mai avea ocazia să discutăm despre aceste probleme, dar m-ar interesa totuși că citesc tot felul de știri pe acest subiect și nu într-o singură publicație, m-ar interesa um, faptul că am găsit uh, reportul de auditare pe internet. Mi se pare interesant că l-am găsit acolo, că de fapt oficial nu trebuia să-l avem încă, dar el e, este disponibil pe internet, uh, există un link pe care poți să-l accesezi. Și mă interesează, sigur, eu ca raportor și cred că și pentru toți deputații e dificil, pentru că noi nu-l avem, noi de fapt nu aveam voie să vorbim cu comisarul despre el, dar el e pe internet, toată lumea îl citește acolo. Deci cred că acum trebuie să vorbim despre el, pentru că totuși conținutul lui e destul de impresionant, ca să spun așa foarte politicos. Știu că nu putem astăzi să prelucrăm toate problemele acestea, dar mă interesează sincer cum arată întărirea măsurilor pentru că nu este vorba de un caz unic aici. Se creează neîncredere la cetățeni și se creează impresia că și așa ei au cei mai mulți bani și uh, cetățeanul de rând are cel mai puțin. Uh, deci numai pentru ca să împiedicăm această impresie ar fi bine totuși să luăm măsuri. Dar și faptele să știți că grăiesc. Până la urmă, vă rog frumos dacă puteți să luați poziție. Nu putem lua acum uh, poziție față de toate detaliile, dar poate cu alte ocazie mai îmi dați răspunsul și la acestea. Mulțumesc! Entschuldigung, ich habe mir Ok, exclusive Da, un răspuns uh, exclusiv. Nicio problemă. Cu mare plăcere. Da, așa se întâmplă cu raportorii. În ceea ce privește ralurile, Și în pregătirea briefingului meu, când m-am ocupat uh, pentru prima dată de asta, am fost și eu iritat de aceste sume și la vremea respectivă am vorbit cu colaboratorii mei. Ei însă sunt mai puțin agitați pentru că au putut să-mi prezinte un pic situația, așa, în timp și mi-au arătat exact care este parcursul. Sigur, cifrele au sporit un pic, însă iritația, iritarea cumva că se va ajunge într-adevăr la probleme de lichiditate, ea nu există. Desigur, rămâne un fenomen de urmărit îndeaproape. M-am întrebat și eu ce putem face împotriva acestuia, ce concluzii putem să tragem din CFM-ul curent uh, care să fie relevante pentru viitor. Dumneavoastră ați menționat niște puncte esențiale, de exemplu regula N plus 3. La vremea respectivă, ca și comisar pentru dezvoltare regională, n-am fost deloc fericit, uh, mai ales în urma negocierilor, uh, ultimelor negocieri bugetare, când uh, Regatul Unit a ajuns să fie mulțumit de buna regulă, de faptul că s-a trecut la buna regulă N plus 2 la N plus 3. Este o regulă pe care nu o cunoaștem foarte bine deocamdată, nu suntem așa de obișnuiți, dar ideea este că ai un an mai mult la dispoziție ca să implementezi proiecte, ceea ce a rezultat în mod firesc la faptul că există anumite țări care deja aveau probleme de implementare și ele s-au culcat un pic pe ureche spunând că oricum am câștigat un an de zile. Ceea ce, bineînțeles, a adus la, toate, la tot acest backlog, la aceste întârzieri. Ce este relevant în acest context și în această discuție este următorul aspect – e hotărător când anume vom avea noul CFM, ca să știm exact când începem implementarea în noua perioadă. Mi-amintesc foarte bine cum a fost ultima dată. Hotărârea pentru CFM a fost dată pe 13 decembrie 2013, deci pentru cadrul în care ne aflăm acum și de-abia în ianuarie 2014 a intrat în vigoare. Deci putem pleca de la premisa că implementarea nu a fost una imediată. Adică, mai întâi, trebuie să fie avute în vedere toate programele individuale, toate regulamentele trebuie hotărâte. Prin urmare, și noi trenăm un pic aici și suportăm această întârziere. Dar este și un aspect pozitiv. La vremea respectivă am prevăzut o regulă cum că statele membre în anumite domenii trebuie să pregătească anumite strategii ca o premisă, să zicem, pentru eliberarea mijloacelor financiare. Când am fost comisar pentru dezvoltare regională, m-am confruntat cu critică puternică din partea anumitor state, spunând că există porturi neutilizate, spunând că există aeroporturi regionale subutilizate. Exemplele pot fi numeroase. Dar între timp, n-am mai auzit să se întâmple așa ceva și vă explic și de ce. Am cerut din partea statelor membre să ne prezinte o strategie de transport, de pildă, în așa fel încât să fie prezentate diferitele posibilități de transport. Transport rutier, transport feroviar, transport pe căi navigabile și așa mai departe, cu o interconectare. A durat ceva pentru anumite state membre, dar a fost în orice caz un exercițiu util, în așa fel încât să ne asigurăm că investițiile viitoare vor urma uh, um, o anumită logică. A durat, într-adevăr, pentru anumite state membre, prin urmare a durat mai mult până ce au fost eliberate mijloacele, dar, până la urmă, eu zic că a meritat această investiție, pentru că este una pe care se poate construi, iar pe viitor lucrurile vor putea fi utilizate ca atare. Prin urmare, vă rog frumos să ne uh, susțineți în eforturile noastre, să evităm regula N plus 3, să facem în așa fel încât să avem uh, cât mai repede cu putință CFM-ul, ca să putem trece la treabă și să implementăm rapid lucrurile. Cu privire la resursele proprii și frauda cu TVA, În ceea ce privește vama, cred că am obținut la acest capitol progrese semnificative. Am avut o mare problemă cu Regatul Unit. După o analiză exhaustivă, după ce a fost implicat și OLAF și alte instituții ale Comisiei, s-a rezultat, au rezultat uh, daune de 2,8 miliarde de euro. Am făcut calculele necesare, am lucrat cu ofițerii vamal britanici și deja se poate constata că s-a îmbunătățit rata performanței. Regula aceasta este valabilă și pentru alte domenii. În ceea ce privește frauda cu TVA la vamă, suntem pe undeva pe la 2 miliarde pe an. Monica, nu prea, nu prea cunosc cifra menționată de tine sau proporția menționată de tine. Era vorba de frauda cu TVA. Da, așa am spus și eu. Povestea aceasta cu TVA-ul E adevărat, e o mică diferență când punem totul în domeniul vămilor, dar TVA-ul reprezintă o problemă de ordin intern la nivel european. Sunt mai multe premise de soluție. Trebuie să vedem uh, cum anume punem totul în context. Pentru că au fost reprezentanții ai IMM-urilor recent la mine. Și mi-au prezentat anumite probleme. Să zicem că avem un întreprinzător care vrea să facă furnizări din Bavaria înspre Grecia. Trebuie să se asigure că în Grecia se percepe ca atare TVA-ul, într-un mod corect. Dar nu este fezabil neapărat așa ceva la ora actuală, prin urmare trebuie să venim cu niște propuneri mult mai bune, în așa fel încât să garantăm atingerea obiectivului comun. Cu privire la costurile uh, sporite pentru zborurile politicienilor, uh, nu am toate cifrele exacte acum în minte, dar în orice caz avem un contract uh, cadru în baza căruia acționăm, ceea ce nu înseamnă neapărat că toată suma trebuie să fie epuizată. Dar sunt niște sume pe care trebuie să le prevedem în orice caz. Pentru că dacă trebuie să închiriem un uh, avion pe post de taxi, atunci măcar să avem niște parteneri contractuali cu care să putem intra în legătură. atunci trebuie să avem anumite firme în vizor cu care să putem semna contracte. În orice caz, trebuie făcută mereu o verificare exhaustivă să vedem ce este mai uh, ieftin, comparativ, de exemplu, cu zborul de linie. În orice caz, aceasta este premisa de la care se pornește. Și se asigură o transparență maximă. Cu privire la tot ceea ce ține de statul de drept, sau ce a fost uh, în Cehia, da, e public totul. Nu noi am publicat, însă. Vă rog frumos să aveți puțină înțelegere. Dacă, de exemplu, mai apar și alte întrebări uh, în acest domeniu. Pentru noi, procedura aceasta în jurul Agrofet nu a fost uh, încheiată. Și fiindcă dosarul nu este încheiat, eu unul nu pot să prezint o poziție pe conținut deocamdată. În mare măsură, lucrurile au de-a face cu respectarea regulilor de conformitate și cu statul de drept. Și dacă noi, ca instituție europeană, cerem asta, atunci trebuie, bineînțeles, să respectăm noi înșine standardele cele mai ridicate. Prin urmare, la ora actuală, eu unul nu pot să prezint nicio luare de poziție, deoarece ar fi în contra regulilor. Am elaborat aceste reguli tocmai pentru a avea o claritate. Noi, cei de la comisie, am uh, făcut un raport uh, cu concluzii, transmis cehilor pentru ca și ei să poată lua poziția. Și mă gândesc că ei sunt acum în acest proces de luare de poziție, proces care va fi încheiat în momentul în care vor fi fost uh, organizate audieri între cele două părți, iar comisia să poată redacta un raport final cu concluzii. Se va petrece, cel mai probabil, cândva la jumătatea anului următor, probabil la a doua jumătate, și apoi putem discuta public subiectul. Yeah, sorry. Ce să fac? Îmi pare rău. Nu, nu e deloc amuzant. Dacă totul apare direct în ziar. Mă întreb, la ce mai avem confidențialitatea? Pentru mine nu-i deloc amuzant. Sorry, nu, nu sunt de acord. Eu unul respect regulile jocului. Dumneavoastră faceți ce știți, eu unul trebuie să respect aceste reguli și nu voi devia deloc, niciun pic de la ele. Și apoi, uh, cum ați spus noastră în încheiere, doamnă președintă, ce se întâmplă cu acapararea terenurilor. Am constatat și noi cu surpriză că există un fenomen în Slovacia. Cadastrul nu prea funcționează. Prin urmare, trebuie intervenit uh, cu măsuri. Pot să vă spun din experiența Elena că nu se rezolvă această problemă de azi pe mâine, de la un an la altul, dar odată ce o conștientizezi, trebuie desigur să te asiguri că problema este rezolvată durabil. Mulțumesc! Președinta, foarte bine, stimate domnule comisar, permiteți-mi să Uh, fac, uh, o scurtă observație, ați văzut că se neliniștesc uh, colegii. Când apare un asemenea raport în presă, și vă spun foarte sincer, mă mai întreb dacă nu cumva trebuie modificate regulile jocului, pentru că dacă este un raport final, atunci trebuie să avem și noi posibilitatea aici la cont să-l putem uh, prelucra, să-l putem trata. Mhm. Dacă oricum e valabil doar în baza unui click pe internet, atunci uh, mă gândesc că e o poziție imposibilă. Asta creează o poziție posibil, imposibilă și pentru dumneavoastră, dar și pentru noi. Pentru că e ca și cum suntem luați de fraier. Noi avem raportul, putem oricum să-l citim, dar uh, e problematic comisarul or, nu are voie să se exprime. Și, prin urmare, situația este una insuportabilă pentru ambele părți, nu-i așa? Așa că mai bine să ne uităm un pic cum prelucrăm regulile jocului, să le schimbăm în consecință, pentru că chiar ieri la coordonator Comisia Cont a hotărât să interpeleze serviciul juridic în acest sens, ca să ne dăm și noi seama Uh, în ce măsură e în regulă procedura, așa că noi unii uh, vom uh, pune toate întrebările necesare ca să ne documentăm. Și acum doresc să dau cuvântul doamnei raportor. Mai întâi, doamna Pencova, sau aveți un punct de procedură? Da, doamnă președinte, îmi cer scuze. E foarte nefericit ce se întâmplă. A trecut o oră și raportorul din urmă n-a putut să-și adreseze întrebările noi cu toții avem un program încărcat și dacă e posibil, eu una aș vrea să existe un timp limitat pentru toți. Mai sunt multe întrebări, noi toți avem foarte multe întrebări și să avem posibilitatea să le și adresăm. Draga mea, cu cât vorbești tu mai mult, cu atât mai puțin timp rămâne pentru întrebări. Nu, insist, vă rog frumos, Toată lumea trebuie să primească un timp egal. A trecut o oră, n-am avut posibilitatea să deschidem gura nici măcar o dată. În orice caz, e o chestie de politețe față de Curtea de Conturi. Măcar 20 de minute să alocăm colegiul la Curtea de Conturi și apoi domnului comisar măcar 10 minute. Este o posibilitate de care trebuie să se bucure aceste persoane, dincolo de politețe și orice alte intervenții pline de emoție. Doamna Pencova. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc uh, membrilor Curții de Conturi care și-au prezentat uh, uh, rapoartele. Mulțumesc domnului comisar Han că a venit aici și ne-a răspuns la întrebări pe lângă răspunsurile înscris. Aș dori să pun o întrebare de clarificare, o întrebare de follow-up pe care am trimis-o și am știu că vreau să pun o întrebare în legătură cu actuala perioadă și, în special, selectarea și uh, rata de absorție a principalelor programe de la uh, principalele fonduri și uh, în cadrul uh, cadrului financiar uh, multianual uh, prezent. Uh, Răspunsurile pe care le-am primit uh, acoperă numai fondurile uh, politicilor de coeziune. Am dorit să înțelegem dacă este posibil și să primim informația în ceea ce privește rata de absorpție pentru toate fondurile din CFM. Cred că este important și, uh, sigur, îmi dau seama că nu puteți să dați răspunsuri și clarificări în momentul de față, dar Uh, dacă informația nu este disponibilă public, uh, v-am fi recunoscător dacă ne-ați trimite această informație în scris. Uh, Olivier Chastel. Mulțumesc, doamna președintă. Sigur, în câteva elemente uh, din răspunsurile dumneavoastră date uh, Comisiei. Vreau uh, să mă refer la ceea ce a spus președinta în legătură cu frauda la TVA, care este enormă. Este adevărat când ne batem nopți întregi de negociere să facem bugetul și să auzim fraude de această magnitudine la nivelul Uniunii Europene este frustrant și dezagreabil. Aș vrea ca, dincolo de această rată globală de fraudă la TVA, să știu cum Uniunea preconizează o serie de directive și de uh, linii directoare pentru uh, statele membre în ceea ce privește frauda în comerțul electronic, care acum este de 5 miliarde de euro pe an, cel puțin asta este estimarea uh, și, dată fiind evoluția sa, suntem uh, nevoiți să constatăm că această fraudă va uh, crește și mai mult uh, în anii următori. Deci, pe lângă frauda cu TVA, cred că uh, frauda cu uh, uzările internet trebuie să ne preocupe și mai mult. În anul 2018 am avut ocazia să pregătim uh, să uh, prezentăm propuneri pentru un uh, buget uh, european modern cu un CFM 2021-2027. Aș vrea să știu pe baza căror învățăminte din cadrul anterior au fost făcute aceste propuneri și aș dori să știu din partea domnului comisar ce Uh, gândește despre o perioadă de programare mai scurtă, care ar permite CFM-ului să se alinieze cu mandatul uh, Comisiei și cu mandatul Parlamentului European. Al treilea aspect pe care vreau să îl subliniez este uh, rata de eroare și a spune ratele de eroare și elementele de metodologie. Aș vrea să știu dacă aveți în vedere noi măsuri uh, pentru ca armoniza uh, practicile în materie, având în vedere că fiecare entitate Uh, să utilizeze aceeași uh, rată de eroare pentru cei care uh, au sarcina să o evalueze, să aibă o situație mai bună decât cea în care se află astăzi. Care sunt măsurile pentru a îmbunătăți colectarea datelor în ceea ce privește gestiunea partajată cu statele membre? Și uh, un ultim element și fac uh, trimitere la răspunsurile la întrebările 34 și 35, unde insistați asupra faptului că uh, Comisia va clarifica mai bine legăturile sale în uh, cadrul pregătirilor pentru următorul ciclu de planificare strategică, planificarea și lansarea viitoarei generații de programe financiare. Comisia ar putea oare să spună cum are în vedere să integreze mai bine aspectele legate de performanță ca uh, bază a uh, următorului uh, CFM și să vedem ce vede diferit față de elaborarea programelor pe baza datelor din ciclul anterior. Mulțumim, Viola von Cramon. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumim, domnule comisar. Ați fost comisar pentru politică regională și am discutat deja despre falul Babeș și aș vrea să subliniez cu precădere că în lumina scepticismului care este legat de multă vreme de cheltuielile ridicate pentru fondurile structurale și de coeziune și pentru cheltuielile agricole, atunci avem un interes sporit să urmărim un pic uh, o, un caz uh, precum cel din Cehia. Dacă el tot a apărut, el să fie investigat, uh, Olaf să facă o anchetă pe care să o încheie, să se publice un raport la care să avem acces și noi, în așa fel încât noi să fim informați la timp, noi cei de la cont. Pentru că e destul de clar și am văzut asta noaptea trecută, toate, absolut toate temerile noastre s-au adeverit. Iar dumneavoastră, în raportul intern cu pri- pe care l-ați elaborat, ați uh, consolidat tocmai asta. E raportul pe care l-ați trimis autorităților uh, din Cehia și acum să mai așteptăm încă jumătate de an până ce lucrurile să fie prelucrate acolo și asta să se, să se întâmple după ce negocierile pe noul CFM se vor fi încheiat. De-abia atunci să ne uh, ocupăm de această situație. Mi se pare că lucrurile nu sunt deloc congruente. Eu, uh, unul, eu una mă percep altfel în rolul meu de eurodeputat și e corect cum se spune. Dacă cu banii noștri susținem structuri oligarhice, indiferent în orice stat, dacă facem astfel de promovare cu fondurile noastre, e o problemă foarte gravă. Iar domnul Babeș nu doar că are cel mai uh, mare al treilea concern, este și cel mai mare angajator din Wittenberg și și în Germania controlează foarte multe firme și a apărut exact fenomenul de care ne temeam cel mai tare – exact ceea ce ne doream să preîntâmpinăm cu instrumentele noastre. Deci s-a făcut abuz de fonduri europene. E flagrant și este clar. Și dacă tot se întâmplă asta, vreau să discutăm în timp util. Ba chiar vreau să o facem în plenară și, bineînțeles, în primul rând și aici. De aceea este foarte important să avem acces la aceste rapoarte sub orice formă. Dacă regulile jocului trebuie modificate, cu mare drag. Suntem de acord. Este deosebit de important. Acesta a fost un prim comentariu. În al doilea rând, Noi am adresat niște întrebări cu privire la cazul Babiș și alte situații de abuz. Răspunsurile trebuie primite și ele la timp. Domnul Șastel a spus și el. Ne agităm pe sume mai mici din uh, buget și știm foarte bine că în Slovacia, în Ungaria, se întâmplă lucruri mult mai grave. Pentru că este un abuz în stil mare acolo dar iată că în aceste situații se ajunge la o întârziere foarte mare până să discutăm despre cazurile acestea în mod concret. În orice caz, pentru noi nu este deloc satisfăcătoare situația și, bineînțeles, trebuie să fie cu consecințe și la nivel politic în Cehia. Prin urmare, este în interesul nostru să discutăm totul în timp util. Pentru că dacă într-adevăr a apărut acest conflict de interese în forma descrisă de comisie, este cu consecințe. Se pune întrebarea cum percepe opinia publică cehă asta? Ați văzut că 300.000 de oameni au ieșit în stradă și asta nu doar o singură dată. Ori pentru Cehia este o sumă importantă. Este o presiune pe care trebuie să o urmăm și noi să fie făcute publice aceste rapoarte și să facem o dezbatere în plenară. Așa că vă rog foarte mult, faceți totul public și Faceți în așa fel încât orice formă de abuz să fie evitată în instituția dumneavoastră, în așa fel încât pe viitor să nu ne mai confruntăm cu asemenea cazuri. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Ne dăm seama că asta redă foarte bine atmosfera din uh, Comisia Cont. E ca și cum uh, noi intervenim după ce totul e fumat deja. Nu, nu putem pur și simplu să acceptăm așa ceva. Vreau să știu și eu de ce n-am avut voie măcar să avem acces la acel raport de concluzii. E un lucru pe care trebuie să îl înțelegem mai întâi și după aceea, bineînțeles, să discutăm și despre regulile jocului. Domnul Cus. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Având în vedere că e târziu, vreau doar să vă pun o singură întrebare pe o temă pe care ați abordat-o, interoperabilitatea. Ați zis că e un cuvânt cheie și sunt de acord cu dumneavoastră. Ați spus și că vreți să susțineți reguli simple. Ceva care nu funcționează, deci interoperabilitatea nu funcționează decât dacă avem regulile armonizate și sunt reguli simple. Dar întrebarea mea este nu credeți că dumneavoastră sunteți cel care trebuie să acționeze primul? Adică dumneavoastră, comisia, sunteți cei care faceți primele reguli și primii regulile. Sunteți cel care puteți schimba lucrurile și puteți atinge această simplitate pe care ne-o dorim. Din perspectiva noastră, noi vrem reguli simple și vrem să le respectăm, pentru că ne și facilitează munca. Și Curtea de Conturi a cerut același lucru, ca în domeniul finanțelor, a zis doamna Lindström, să se mai reducă din complexitatea fluxurilor financiare și uh, din structura aceasta cât se poate de complicată. Vă rugăm de aceea să simplificați regulile cât de repede pentru ca și noi să putem atinge această celeritate în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, domnule comisar, poate să răspundeți la întrebările acestea și după aceea mai avem alte patru întrebări. Da, la prima întrebare... Da, da, vă putem oferi uh, cifrele despre rata de absorpție din diferite programe. Da, punct. Problematica TVA-ului. Aș propune să discutăm uh, separat și să o implicăm aici și pe, să implicăm pe colegii mei care se ocupă de TVA. Se pot face foarte multe odată cu introducerea măsurilor pentru e commerce și din nou acolo ajungem la interoperabilitate. Eu mi-am stabilit ca obiectiv ca împreună cu statele membre să lucrăm pe această simplificare pentru ca să putem să garantăm o verificare automată și reciprocă a datelor și un schimb de date automat. Pot să vă spun că foarte multe state membre au rezerve foarte mari și nu sunt gata să faciliteze așa ceva cu tot felul de argumente, nici n-are rost să le detaliez aici. Dar nu e ceva simplu. Aș vrea să vă rog să primesc de la Parlamentul European susținerea în acest sens, adică să se ceară statelor membre să acționeze în această direcție. Așa pot răspunde și la întrebarea domnului Cus. Pentru următorul CFM, Cred că avem cam 80 de simplificări pe care le-am propus, spre deosebire de regulamentul actual. Aceasta înseamnă, sper eu, că vom avea o reducere a ratei de eroare. Dar în introducere am spus uh, același lucru și anume că va depinde de negocierile dintre dumneavoastră și Consiliu. Ultima dată am avut 73 de, dia- de triloguri politice și nu pot să spun că a contribuit la simplificarea lucrurilor. Și on top mai uh, vine și faptul că avem uh, așa numita regulă de golden plating, supra-reglementare în statele membre, care duce la faptul că în anumite state membre apetitul de a folosi fondurile nu e foarte mare pentru că beneficiarii finali, ONG-uri sau mici întreprinzători zic că e prea complicat și atunci abandonează. Și aici cred că toată lumea trebuie să acționeze ca să avem reguli pe care oamenii să le poate urmări mai ușor și să le înțeleagă mai ușor și aceasta la rândul său facilitează interoperabilitatea. Tema ratei de eroare. Metodologia diferită s-a discutat aici de multe ori între curte și noi, încât cred că, fiind dat că nu avem prea mult timp, n-are rost să mai uh, discutăm din nou. Cred că ambele părți au alte abordări. Noi, din partea Comisiei și cu statele membre, verificăm toate tranzacțiile Statele membre sunt obligate să verifice toate tranzacțiile. Curtea de conturi se uită pe baza principiului anuității în timpul anului la aceste tranzacții și aici, din cauza abordării diferite, rezultatele și ratele de eroare deci sunt diferite. Ultima remarcă către doamna von den Krünen la doamna von Kramer de la Verzi și anume că dumneavoastră ați spus că comisia noastră face o constatare prealabilă și cealaltă parte trebuie să dea un aviz. Iar apoi, pe baza acestui aviz și pe baza discuțiilor pe care le avem, așa se întâmplă în procesurile statelor de drept, avem în fine raportul final din partea, final din partea noastră. Deci, sincer, eu nu prea pot influența procedura, pentru că eu trebuie să respect regulile jocului și dacă dumneavoastră le schimbați, eu pot să trăiesc cu noile reguli. Dar să nu-mi reproșați mie că, reproș, că eu respect regulile. Dacă respect regulile, de obicei e ok. Eu ce pot să spun e că eu public oamenii mei, eu nu public oamenii mei aceste rapoarte, dar sunt atât de mulți implicați încât tot timpul lucrurile devin publice și ies în presă. Eu înțeleg uh, enervarea dumneavoastră, înțeleg că vreți să o discutați aici, politic sau la plen, dar trebuie să înțelegeți că eu respect regulile și vreau să le respect în continuare, pentru că după aceea eu sunt primul care sunt criticat dacă nu le respect. Als nächster der Kollege Zedowski und dann... Domnul Zedowski și după aceea doamna Crețu. Mulțumesc, domnule comisar. Domnule președinte, dragi colegi, aveți dreptate, regulile de joc trebuie să fie respectate. Dar poate că aici se mai pune și o altă întrebare. Cineva respectă regulile, altcineva nu trebuie să le respecte. Eu am fost uh, doi ani uh, antreprenor și nu am folosit fonduri europene. O singură dată am făcut uh, greșeala să particip la un proiect european și nu o să mai repet niciodată această greșeală, pentru că a fost super complicat, am avut uh, nu știu câte controle pe cap, a trebuit să demonstrez tot felul de lucruri și după trei ani a mai venit un control suplimentar, deși era totul terminat și deja clarificat, a trebuit din nou să redemonstrăm totul și să venim cu, cu tot felul de dovezi scrise. Deci, eu eram un mic antreprenor cu o cifră de afaceri de 10 milioane. Nu era mare lucru. Eram întreprinzător, eram antreprenor și trebuia să demonstrez, a trebuit să demonstrez eu, totul a trebuit chiar să demonstrez că soția mea nu are nicio rudă care a decis cumva despre banii care fusese alocați. Și în această perioadă 2020 până în 2027, noi trei ani de zile o să tratăm această problemă. Deci, domnule comisar, eu cred că greșiți într-un punct. Dacă e vorba de un raport final, eu deja am vorbit cu 10 oameni de la comisie și um, se pare că raportul care a fost trimis uh, Republicii Cehe este unul final. Acolo se constată un uh, conflict de interese. Ceea ce nu este stabilit final sunt restricțiile, dar că e vorba de un conflict de interese a fost stabilit, nu mai trebuie discutat. E clar. Și de aceea eu am câteva întrebări și aș vrea să întreb Comisia care este calendarul. Eu cred că e important să știm cum continuă lucrurile acum. Eu am tratat de multe ori problema fraudei uh, cu fonduri. M-am ocupat de această problemă și am, am întâlnit cu foarte mulți agricultori care au dat faliment pentru că au trebuit să plătească înapoi fondurile primite. Și vreau de aceea să vă întreb cum putem, adică cum poate țara membră să se apere împotriva unor decizii ale Comisiei? Cum putem pe viitor să tratăm conflictul de interese? Dacă eu sunt un miliardar și am un business cu bani europeni în domeniul agriculturii, pot să predau firma mea altcuiva și după aceea pot în continuare să beneficiez de fonduri. De aceea vă întreb, cum vrea Comisia să împiedice ca situația aceasta să se repete? E vorba de o întrebare generală, la care eu cred că trebuie să găsim un răspuns. Și mai vreau să mai spun ceva despre care a vorbit un coleg. Uh, când văd ce fac statele membre la auditări, eu mă întreb dacă nu cumva există riscul să se abuzeze de fondurile acestea, să fie corupție și dacă n-ar trebui cumva să schimbăm sistemul controlelor. Și nu-i vorba aici numai de Andrei Babici că e, domnul respectiv a menționat și Italia și Spania și cred că mai intră și alte țări aici. Cum putem noi, deci, să definim sistemul așa încât să fim capabili să folosim și să controlăm bine banii uh, europeni? Doamna Crețu. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc uh, uh, auditorilor pentru uh, munca lor și pentru că l-avem pe domnul comisar Han aici. Aș dori să-i urez succes. Știu hotărârea dumneavoastră și dedicarea dumneavoastră și sunt convinsă că vă veți confrunta cu toate provocările. În ceea ce privește CFM-ul, cfm ați vorbit despre 13 decembrie 2013. E clar că nu puteam uh, să începem în 2014 din cauza adoptării cu întârziere a legislației și din cauza uh, proiectului depus uh, târziu de către echipa Barroso. Desigur, nu pentru că eram comisar în uh, echipa Juncker, dar realitatea este realitate. Avem uh, pe masa Parlamentului European și a Consiliului uh, propunerea CFM-ului pentru 2021-2027 pe 2 mai Ă, deci cum putem să deblocăm această situație a Consiliului? Am vorbit în Comisia Regii, de pildă, în legătură cu necesitatea de a avea relații mai bune cu Consiliul, însă trebuie să ă, existe și voința ă, Consiliului, pentru că întotdeauna este nevoie de două persoane pentru a dansa tangoul. CFM-ul nu progresează și va fi aproape imposibil să începem uh, implementarea noii perioade Uh, de uh, implementare la 1 ianuarie 2020 uh, pentru că avem mai bine de 100.000 de, mii de proiecte care sunt periclitate în felul acesta de o întârziere. Pentru noi și pentru noi Parlamentul trebuie să jucăm un rol pentru a debloca situația și pentru a realiza progres de îndată ce este posibil. Uh, am avut uh, trei uh, trialoguri. Rândul trecut a fost nevoie de 173 de trialoguri pe CFM. Vreau să subliniez și responsabilitatea statelor membre. Cred că noi, în Parlamentul European, evităm să vorbim despre această situație. În toate rapoartele pe care le avem, se pare că 90% din uh, Uh, erori și din uh, fraude ar fi putut fi detectate dacă controlul s-ar fi făcut uh, adecvat, primul nivel de control. Este o problemă și apoi același lucru se poate spune despre simplificare. Comisarul Han a spus foarte bine. Comisia a propus o simplificare radicală și sunt convinsă că Parlamentul European îl va susține, însă multe state membre preferă uh, să existe această suprareglementare. Și uh, ultima întrebare legată de uh, consecințele Brexitului asupra bugetului. Munios. Isabel Garcia Munios. Gracias, señora presidenta. Pues yo quería... Mulțumesc, doamnă președinte. Quería manifestar am vrut să uh, uh, vorbesc despre cazul ANG și preocuparea mea că hotărârea uh, Curții Europene de Justiție nu a fost aplicată și pentru descărcarea 2018 v-aș reaminti că Comisia Europeană Comisiei Europene i s-a spus de către Curtea Europeană de Justiție ce trebuia să facă. Uh, hotărârea era cât se poate declară și se baza pe raportul OLAF, arătând că o eroare din uh, dreptul internațional și față de uh, regulamentul financiar uh, fusese uh, comisă. Aceasta nu poate să justifice nerespectarea hotărârii Curții uh, de uh, Justiție. Aș cere uh, Comisiei să se conformeze cu hotărârea luată de Curtea de Justiție. Comisia cere ANG-ului uh, să își demonstreze uh, angajamentele internaționale. A făcut acest lucru de mai bine de 20 de ani. Domnule comisar Han, vă încurajez să analizați uh, raportul uh, Parlamentului uh, European în ceea ce privește descărcarea din 2016, din martie. Și aș întreba pe comisarul Oettinger de ce Comisia refuză să se conformeze cu hotărârea curții, de ce Comisia um, refuză să încerce să găsească o soluție amiabilă. Acest lucru ar uh, evita uh, prăbușirea unei mici organizații cu 200 de angajați care a muncit uh, în mod eficient cu Comisia ani de zile. Care sunt rațiunile reale pentru această schimbare radicală de poziție a Comisiei din 2014? Dann stelle ich, da, stell ich dazwischen schnell meine Frage noch. Äh, Bun, cred că colegul nu mai e în sală, așa că pun eu o întrebare. În legătură cu derularea secvențelor și problemele din Cehia. Eu văd raportul ca pe unul final. Comisia a fost în contact cu Cehia luni de zile, deci s-au găsit ocazii de schimb de informații și de opinii. Mi se pare normal că trebuie să respectăm regulile, dar trebuie să existe și o posibilitate pentru Comisia de Control Bugetar, măcar în camera, cu ușile închise, să discute despre aceste cazuri și să înțelegem în fine ce s-a întâmplat cu adevărat. Și nu după uh, CFM să tragem concluziile, ci chiar dacă se poate înainte de CFM. Pentru următoarele fonduri de coeziune și fonduri pentru agricultură. Atunci trebuie trase concluziile pentru programe. E foarte important să nu facem asta la șase luni după aceea. Eu aș avea rugămintea totuși ca la tema reguli de joc să nu facem neapărat o ședință publică, poate să fie o ședință cu ușile închise, dar membrii Comisiei de Control Bugetar trebuie să aibă posibilitatea măcar să se ocupe de caz și chiar uh, să pună întrebări mai, mai de substanță despre agricultură. Da, vă rog, domnule Pecșa, puteți să puneți întrebare. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau să îmi cer scuze pentru întrerupere. Pe mine mă interesează cum va evolua această situație, dar aș dori să pun o întrebare cu privire la raportul de audit. Acest raport confirmă că domnul Babici se află într-o situație de conflict de interese. Se trag totuși niște concluzii uh, pentru că trebuie să se uh, totuși să se găsească un remediu pentru daunele pe care le-a provocat. Dumnealui în conflict de interese rămâne membru în Consiliul uh, European. Deci el ar putea uh, să pune un veto în legătură cu finanțele UE, practic, în această calitate și poate să folosească toate aceste finanțe pentru îmbogățirea proprie și pentru businessul lui. Aici avem un risc evident față de uh, interesele financiare ale UE și putem să vorbim și de alte daune chiar mai mari decât atât. Dar eu nu cred că e bine ca Cehia după aceea să fie trasă la răspundere pentru ce s-a întâmplat și uh, apoi daunele să trebuiască să fie plătite înapoi de către poporul nostru. Ce putem face până la urmă? E vorba de bani foarte mulți și până la a doua jumătate a anului viitor trebuie să așteptăm când se încheie totul și să nu mai putem face nimic. Nu putem aștepta chiar așa de mult, pentru că în spiritul tratatelor Comisia ar trebui acum să acționeze și să încerce să nu cauzeze alte daune. Doamna Chinici mai are uh, uh, dreptul la întrebare. Da, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, și vă urez mult succes în noua funcție. Mulțumesc uh, foarte mult și reprezentanților Curții de Conturi pentru că sunt aici. Fondurile de coeziune, finanțările pentru agricultură, s-a vorbit de multe ori de erori, de fraudă. Așadar, s-a făcut referire și din partea Curții de Conturi, dar și din partea dumneavoastră, domnule comisar, la intervenția OLAF și la a parchetului european în care eu cred că toți avem uh, încredere. Eu aș vrea de aceea să mă alătur uh, cererii prin care parchetul european să poate să primească suficiente fonduri pentru ca să poate să abordeze toate temele care sunt de competența sa. Însă, intervenția OLAF, intervenția parchetului european, au uh, funcția de a uh, identifica fraude și nereguli. Dar după cum a zis doamna Monica Holmeier, doamna președinte înainte, trebuie să jucăm totuși uh, anticipat adică modernizarea procedurilor uh, de către comisie, simplificarea procedurilor vor fi suficiente. Ce vrea comisia să facă pentru ca să se poată preveni astfel de erori și de fraude? Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, vă rog, răspundeți. Cred că se poate încheia discuția spunând în primul rând că eu vreau să preiau propunerea ta să discutăm cu ușile închise despre problema dinainte. Rugămintea mea și mai mulți oameni au zis uh, că ar fi bine să facem discuția cu ușile închise. Rugămintea mea este ca ă, cu ușile închise să însemne o discuție de încredere și nu ca ultima dată când imediat să avem o conferință de presă și totul pe net în următoarele minute. Acesta este motivul pentru care eu am ezitat, deși oamenii de lângă mine mi-au zis, hai, fă propunerea de uși închise. Dar vă rog atunci, chiar în camera, adică în camera să fie în camera, discutăm despre lucruri, ă, informații sensibile, trebuie să vă fie utile ca orientare, dar nu să auzim după aceea că a avut loc o conferință de presă pe subiect. Aprecierea dumneavoastră politică și uh, dezbaterea politică de care vorbiți e foarte importantă. N-am nimic de adăugat. Vom respecta sentințele curții, dar curtea nu s-a exprimat despre fapt textul dacă sau nu e vorba de o organizație internațională și pentru noi, pentru colaborarea ulterioară, e esențial să se poată declara statutul acesta, pentru că altfel nu avem posibilitatea să colaborăm cu ei. Și cred că am cerut deja printr-o scrisoare astăzi în care am rugat clarificare, am spus că mai sunt posibilități de clarificare, dar până acum nu am primit din câte înțeleg, uh, niciun răspuns uh, oficial. Dar, dacă îmi permiteți, și aici ar trebui să respectăm regulile de joc pe care le avem. Dacă se vor schimba, se vor schimba, dar atâta timp cât sunt așa cum sunt, trebuie să fie respectate. Iar uh, pe rata de eroare, cred că mă repet, putem reduce foarte multe prin simplificări, dar să nu uităm mai ales la coeziune, avem uh, mii, dacă nu chiar sute de mii de beneficiari finali. Sunt IMM-uri, sunt asociații și așa mai departe. Nu sunt experți în fonduri europene. Și deci atunci când complexitatea e mare, riscul e la fel de mare să se ajungă la interpretări eronate. Totuși aș vrea să subliniez, e important pentru mine, peste 99% din erori sunt erori neintenționate, deci nu sunt fraudă. Sunt erori de interpretare de multe ori a ceea ce este eligibil sau ceea ce nu este eligibil la subvenție. Și deci, cu cât e mai complicată regula, cu atâta crește și probabilitatea unei interpretări eronate. Și în ideea unui, uh, unei abordări de single audit, e important să avem reguli simple pentru că așa putem să ne bazăm mai mult că tocmai diferitele instanțe de auditare văd lucrurile la fel și analizează lucrurile din aceeași perspectivă și nu se ajunge la contradicții și pe planul acela. Dar încă o dată mulțumesc mult pentru discuție, mulțumesc pentru colaborare și vreau să vă propun ca pe multe teme să discutăm mai mult decât înainte. Vă mulțumesc mult! Da, mulțumesc, domnule comisar. Cred că în vederea fraudelor de TVA și spălării de bani, 500 de milioane de euro. De fapt, cele 500 de milioane de euro era combinația celor două. Dar și în cazul Cehiei, mi se pare pozitiv ca noi să discutăm într-o reuniune cu ușile închise. Dacă colegii citesc în raport că se pot și trage consecințe, că există consecințe, atunci pentru următoarele structuri e bine, doamna, colegul nostru a spus foarte bine când a vorbit de autoritățile naționale și colegul Pecșa la fel a arătat care este beneficiul. Și Consiliul uh, spune de fiecare dată că e nevoie de o auditare a auditorilor naționali pentru ca să verificăm dacă aceștia care fac auditul la nivel național chiar își îndeplinesc sarcina la nivelul autorităților naționale și dacă aceste uh, sarcini sunt bine îndeplinite. E mult de lucru, să știți, domnule comisar, pentru toți. Vreau să mă le mulțumesc tuturor, atât membrilor Curții de Conturi, mulțumim foarte mult pentru prezență, o să avem nevoie de mai mult timp pentru discuții reciproce și o să vă mai solicităm. Și, stimate domnule comisar, pe dumneavoastră oricum o să vă solicităm non-stop. Nu numai că este obligația noastră, este și dorința noastră să o facem. Vă mulțumim și echipei dumneavoastră și mulțumim pentru colaborarea foarte bună. Și astfel, primul punct de pe ordinea de zi de astăzi se încheie. Și acum trecem mai departe la punctul următor, punctul 12 de pe ordinea de zi, E vorba de raportul doamnei Svetelina Pencova, raportul special pe sistemele de informații UE care susțin gestiunea frontierelor. Un instrument puternic, etc., dar cred că mai bine facem un minut de pauză. Ja. Uh, darf ich bitte alle bitten, uh, Vă rog frumos. Bettina Jacobson, membra a Curții de Conturi, trebuie să aibă posibilitatea să-și prezinte raportul special. Oricum, raportoarea noastră este sub presiune de timp. Doamna Jacobson, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Oh. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a vă prezenta raportul special în ceea ce privește sistemele informatice ale Uniunii Europene care susțin controlul la frontiere. De la crearea sa, zona Schengen a permis călătorilor să traverseze uh, frontierele interne fără control la vamă. Sunt 26 de țări care sunt în spațiul Schengen. Uh, abolirea controlelor uh, la frontierele interne arată cât de important este controlul eficient la trecerea frontierelor externe. De aceea au fost create o serie de sisteme de către Uniunea Europeană pentru a crea un uh, cadru uh, comun pentru schimbul de informații. Sistemele cuprind un, o mare gamă de alerte, informații în legătură cu uh, viza uh, și amprentele uh, solicitanților de azil din Eurodac, Eurosur și PNR obțin informații și partajează informații în legătură cu pasagerii care vin pe zborurile în Uniunea Europeană au fost investiți peste 600 de milioane de euro, care costă 61,5 milioane de euro ca operare în fiecare an. Ce am uh, analizat pe durata auditului? problema principală a fost dacă principalele sisteme informatice pentru securitatea internă susțin în mod eficient controlul la frontieră și pentru a răspunde la această întrebare am evaluat cât de bine sistemele, atât din punct de vedere al componentelor centrale și naționale, permit uh, uh poliției de frontieră să verifice uh, cetățenii care intră în spațiul Schengen. Uh, am uh, analizat documente, uh, de am vizitat cinci state membre, Finlanda, Franța, Italia, Luxemburg și Olanda. Am uh, uh, supus un studiu uh, Poliției de uh, Frontieră și am primit și am analizat uh, 91 de răspunsuri. Pe baza aceasta am concluzionat că poliția de frontieră folosesc tot mai mult și se bazează pe sistemele informatice atunci când fac controle la frontieră. Totuși, o serie de date nu sunt incluse în sistem, altele uh, fie nu sunt complete, fie uh, nu ajung în timp util. Acest lucru reduce eficiența unor controle la frontieră. Care sunt principalele constatări? În auditul nostru l-am văzut dacă cele cinci state membre au înființat sisteme naționale, așa cum uh, o cerea legislația pertinentă a Uniunii Europene. Am uh, descoperit că sistemele sunt bine uh, proiectate pentru a facilita controlul la frontieră și statele membre vizitate s-au conformat cu cadrul uh, juridic care se aplică. Totuși, sistemele nu au operat întotdeauna cu eficiență Uh, maximă. Unele țări au făcut uh, ca funcțiile oferite de uh, sistemul central în sistemul național. Acest lucru presupune mai mult timp pentru poliția de frontieră să rezolve probleme care apar în timpul controlului la frontieră. Beneficiile care au derivat de sistemele informatice depind de abilitatea utilizatorilor de a la folosi uh, în mod eficient. Am uh, observat că sistemele au fost uh, făcute fără un sistem standalone de formare care ar fi putut să îi formeze Uh, am identificarea teroriștilor sau uh, minorii uh, dați dispăruți ar fi putut fi mult mai ușor identificați. Comisia ar trebui să folosească un mediu de formare pentru SIS-2 și VIS. O altă problemă este întârzierea în implementarea unor soluții informatice în esență uh, uh, PNR și Eurosur. PNR a fost proiectat uh, pentru a preveni și a verifica teroriștii și a preveni criminalitate um, serioasă bazele de date, cum ar fi cea de SISTU, permit autorităților să verifice anterior indivizii periculoși. Uh, sunt o serie de sisteme care nu sunt uh, uh, instituite pentru a informa în legătură cu cetățenii de mare risc care traversează frontierele. Se dă un rol important conformării cu regulile Schengen. Am descoperit că evaluările au fost aprofundate și au abordat aspecte cheie ale sistemelor. Totuși, există o lipsă în atingerea Um, termenelor pentru uh, rapoartele de evaluare și măsurile corective uh, aproape doi ani uh, pot să treagă până când statele Schengen încep să raporteze implementarea planurilor de acțiune sau chiar mai mult până când aceste planuri sunt puse în aplicare. De aceea recomandăm Comisiei să accelereze corectarea acestor deficiențe pe durata evaluărilor Schengen. Uh, la trecerea uh, frontierelor, uh, poliția de frontieră are nevoie de sistemul informatic pentru a confirma identitatea persoanelor respective și a verifica că acestea au autoritatea să intre. De pildă, controlele automate sunt făcute în SIS-2 pentru a verifica dacă există o alertă în legătură cu persoana respectivă sau cu documentul de călătorie prezentat. Majoritatea alertelor din SIS-2 se referă la documente pierdute sau furate comparate. Dacă există o corelare din documentul din baza de date și documentul oferit de persoană, avem un hit. Am uh, văzut că între 2013 și 2017 numărul de hituri uh, s-a triplat. Numărul crescut de uh, hituri uh, este uh, corelat cu utilizarea tot mai multă a alertelor din SIS-2, de la 50 Uh, de uh, milioane uh, în 2015 până la 2 și creșterea sistemului pentru a partaja informații cu alte state Schengen. Numărul uh, interogărilor în uh, sistem crește tot mai mult. Autoritățile naționale pe care le-am vizitat pe durata auditului au spus că verifică fiecare individ care încearcă să treacă frontierele externe. Totuși, studiul pe care l-am făcut în rândul Poliției de Frontieră din țările Schengen arată că nu așa stau lucrurile. Răspunsurile au arătat că mai bine de jumătate din Poliția de Frontieră a uh, spus că a fost cel puțin o dată în situația în care a trebuit să hotărască dacă uh, permite unei persoane să intre în țară fără a consulta sistemul și asta din diferite motive. Unul este o problemă de conectivitate uh, sau asta în în, uh, uh, pe vapoare sau uh, trenuri aflate în mișcare, unde sunt astfel de puncte de trecere a frontierelor. Un alt exemplu oferit în raportul nostru indică că aceste controle ar putea să fie mai sistematice dacă o discrepanță între numărul de uh, vize liberate și uh, vizele verificate uh, la punctele de frontieră. Între 2015 și 2017, cele cinci state Schengen care au eliberat uh, Uh, cel mai mare număr de vize, au făcut un număr semnificativ de control de vize la frontierele lor. Au uh, uh, eliberat 18 milioane de vize, dar au făcut de vize, dar au făcut 14 milioane de controle. Deci este o discrepanță între vizele controlate și vizele eliberate. Pentru asta trebuie propuse măsuri corective. Un sistem este uh, atât de puternic în funcție de informația pe care o conține. Unele date nu sunt incluse în sisteme, alte date sunt fie incomplete sau nu au fost introduse în mod corect reducând astfel uh, eficiența controlelor la frontieră. Am uh, observat că sistemul VIS conține numai vize Schengen pe termen Uh, scurt și nu alte tipuri de uh, vize sau permis de reședință care există în statele membre și care permit accesul în zona Schengen. Aceste spații, aceste vize sunt înregistrate numai în uh, bazele de date naționale. 2,6 milioane de astfel de vize și uh, permise au fost uh, uh, emise în spațiul Schengen în 2017. Nu există temei juridic pentru a le include în vis și încercăm să acoperim acest deficit de informație. Pentru asta nu am făcut o recomandare specifică. Totuși am descoperit că putem să ne concentrăm asupra calității datelor din sistem și recomandăm uh, Comisiei să îmbunătățească procedurile de verificare a calității. O altă chestiune pe care am uh, remarcat-o este introducerea datelor la timp în sisteme. Atât aceste uh, chestiuni au un impact direct asupra completitudinii datelor din sistem unul dintre exemplele date în raport se referă la uh, tranziția, um, la trecerea sau transferul uh, amprentelor în Eurodac. Nu a existat nici măcar un an în care toate statele membre să fi uh, transmis informațiile cerute în timp. În 2017, 15 țări au uh, depășit timpul mediu de 72 de ore pentru a introduce amprentele în Eurodac. 30 uh, de, de, 30 uh, de zile i-au trebuit spanii să înregistreze amprentele în Eurodac. Aceasta poate să ducă la o desemnare greșită a țării care trebuie să facă procesarea. Uh, Comisia trebuie să analizeze uh, cauzele acestor uh, întârzieri care nu sunt regulamentare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră și sunt gata să vă răspund la întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. Doamna Pencova este raportorul nostru. Aveți cuvânt. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mulțumesc, doamnă Jacobson, pentru această prezentare. Foarte util raportul dumneavoastră, plin de informații. Vă mulțumim, deci, pentru toate informațiile pe care ni le-ați furnizat în baza descoperirilor dumneavoastră. Am de făcut câteva observații de ordin general și aș vrea să vă întreb ce părere aveți. Înțelegem că unele dintre aceste comentarii merg mai degrabă înspre comisie decât înspre dumneavoastră, dar din ce a spus dumneavoastră și mai ales cu la ultimul comentariu, și anume datele men- menținute în SIS. Am înțeles că aceste date vizează statele Schengen și statele candidat. Înțelegem care sunt principalele concluzii pe care le-ați furnizat și anume că inputul nu apare mereu la timp, iar sistemele nu sunt mereu uh, folosite cu potențial, la potențialul lor uh, maxim. Ce aș vrea să înțeleg este cum credeți că asta poate afecta statele membre candidat pentru zona Schengen? Dacă, de exemplu, nu primesc întreaga informație din cauza că ea nu a fost perfect înregistrată în sistem, vă pot da un exemplu. Să zicem că nu se primește informație importantă despre un solicitant uh, de azil. Cum se, cum se întâmplă atunci lucrurile? Cum uh, putem avea pretenția ca un stat să reacționeze așa cum trebuie? Asta e prima mea întrebare, dacă credeți, deci, că asta afectează statele candidat În raportul dumneavoastră ați menționat uh, două sisteme informatice în plus care să fie implementate. Sistemul intrări-ieșiri și sistemul european uh, de călătorie și autorizații. Eu cred că ar trebui implementate aceste proiecte până în 2020-2021. Aveți însă oare informații despre evoluția lucrurilor? mă, îmi imaginez că poate n-aveți toate aceste date, dar, uh, de exemplu, ce resurse financiare ar fi necesare pentru implementarea acestor cerințe? Și apoi mai avem întrebări pentru comisie în ceea ce privește gestiunea financiară. Să nu uităm că Protecția frontierelor, controlul la frontiere este o prioritate în următorul CFM. Cam atât din partea mea. Mulțumesc foarte mult atât pentru raport cât și pentru recomandări. Mulțumim foarte mult! Pentru că suntem uh, în urmă cu timpul, cel mai bine este să primim uh, rapid un răspuns pentru că trebuie să prindă și un avion. Da, aș aprecia foarte tare un răspuns. Da, desigur. Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Dacă datele nu sunt uh, Uh, alimentate în sistem uh, uh, la timp, ce impact va fi asupra statului membre. Deci, sigur, pentru statele membre din spațiul Schengen, aș spune că, așa cum arată raportul, este importantul, important să partajăm informația, să avem informația și să o utilizăm pentru a proteja frontierele externe atunci când uh, sistemele nu primesc uh, datele la timp și date de calitate, desigur, există un risc potențial ca cei care uh, nu au permisiunea să intre pe teritoriul respectiv să aibă acces la spațiul Schengen fără să fie detectați. Deci există o potențială legătură cu migrația ilegală, cu terorismul, dar există și cerința ca fiecare stat Schengen să știe ce persoane se află pe teritoriul său. Dacă nu ai datele pentru a face această comparație, atunci poliția de frontieră lucrează în condiții dificile în ceea ce privește noile uh, sisteme care vor fi instituite și cred că ar fi relevant uh, pentru noi să comentăm asupra statutului acestora și resursele financiare necesare. După cum vedeți din raportul nostru, am spus că există finanțare suficientă, însă finanțarea a fost uh, uh utilizată uh, lent din cauza uh, caracterului greoi uh, al unor regulamente uh, Uh, și uh, concurența pentru a beneficia, pentru a accesa în mod efectiv resursele. Uh, vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Thank you very much. Vielen herzlichen Dank. Ähm, Mulțumim foarte mult. Cine urmează acum? Raportor din umbră, Ierun Lenars de la PPE. Mulțumesc. Uh, uh, în primul rând, dați-mi voie să mulțumesc uh, curții pentru susținere. A fost interesant să citesc Uh, și sigur rapoartele vin într-un moment uh, adecvat uh, pentru că vorbim despre interoperabilitatea sistemelor informatice și toate celelalte componente, deci e foarte bine să vedem cât de eficiente sunt într-adevăr aceste sisteme. Mă bucur să citesc că Poliția Frontieră recurg la aceste sisteme și se bazează pe aceste sisteme tot mai mult și că asta facilitează controlele la frontiere. În raport există o serie de preocupări, aș dori să subliniez câteva atunci când e vorba de amprente și obține, opțiunea de a face controle biometrice. Statele uh, Schengen, numai 10 dintre acestea funcționează sau uh, recur la această posibilitate. Uh, Uh, aș vrea să întreb Comisia ce putem face pentru a uh, aborda acest lucru, pentru că asta duce la problema care este identificată mai departe în raport. Uneori, poliția de frontieră se confruntă cu un număr uh, mare de uh, rezultate, unele uh, fals uh, pozitive și atunci este important să folosim controlul biometric. În ceea ce privește interpretarea Uh, regulamentului unde o țară ca Franța, de pildă, nu uh, folosește acest lucru pentru a face uh, interogări la listele pasagerilor. Cum putem să explicăm acest lucru din perspectivă europeană? Pentru că dacă o țară nu folosește bazele europene de date pentru a uh, verifica listele de pasageri, asta ar putea să fie un risc pentru întreg cadrul. Ați, folosit, uh, ați vorbit de uh, finanțarea folosită de statele membre, de uh, procedurile pe care le-ați spus că sunt greoaie. În după părerea dumneavoastră, putem să schimbăm în vreun fel uh, evaluați aceste proceduri ca fiind prea greoaie pentru scopul pe care îl servesc, pentru că banii există. Uh, sigur, e păcat că nu se face acest lucru. Apoi, în ceea ce privește faptul că majoritatea sau jumătate uh, din uh, Poliția de Frontieră interogată a spus că a lăsat să treacă unele persoane fără să consulte uh, sistemul informatic. Considerați că este un număr reprezentativ pentru situația din Uniunea Europeană sau, din nou, ne preocupă foarte mult ca Parlamentul European acest lucru. Am avut o rezoluție anul trecut în ceea ce privește funcționarea spațiului Schengen și mă interesează dacă trebuie să facem ceva în acest sens și mă adresez Comisiei. Apoi, mecanismul de evaluare uh, Schengen. În aceeași rezoluție de anul trecut am fost de acord cu dumneavoastră că consecințele uh, acestor evaluări sunt uh, prea lente, ar uh, putea să existe un mod, o modalitate mai rapidă de a face schimbări. Ați uh, menționat numai vizitele anunțate. Comisia, în răspunsul său, se referă și la vizitele neanunțate. Deci am avut discuții în Parlament anterior. Chiar și vizitele neanunțate sunt, într-un fel, uh, anunțate. Poate Comisia ar putea să dea mai multe detalii. Chiar atunci când te duci neanunțat, Uh, statele membre la care ne ferim sunt informate despre evaluările care urmează. Uh, și uh, atunci când eram student, dacă știam că vine uh, maica mea, mă asiguram că <laughs> camera mea este uh, curată. Uh, cam așa sunt și cu vizitele astea neanunțate. Mi se pare foarte interesant pentru că în trialogul pe care l-am avut cu SIS-ul am dezbătat acest lucru. Parlamentul stabilește termene stricte, Comisia sau Consiliul dintr-o altă perspectivă spun că nu pot să lucreze cu aceste termene. Deci întotdeauna încheiem prin a avea as soon as possible, without delay, deci uh, tipuri de uh, formulări care nu sunt adecvate pentru a atinge obiectivele pe care ni le-am propus. În regulamentul SIS uh, pe care l-am revizuit avem foarte multe exprimări de tipul fără întârziere. Apoi, în ceea ce privește calitatea datelor, vă axați uh, mai mult pe uh, SIS, care este un sistem anume uh, în felul său, pentru că atunci când e vorba de datele prin anchetele penale, nu avem datele pe care ni le dorim sau calitatea lor nu este cea pe care uh, ne-am uh, dorit-o. Deci, cum evaluați calitatea datelor din uh, celelalte baze de date? Uh, nu sunt prea multe informații în această privință la ora actuală. În al doilea rând, evaluarea pentru că au trecut uh, ani de zile când ați făcut această evaluare. Uh, ați uh, analizat informația pentru a revizui sistemul de informare Schengen, sistemul informatic Schengen, EULISA sau Comisa nu au un rol adecvat de jucat atunci când este vorba de evaluarea calității datelor. Cred că în am în regulament am uh, sporit uh, rolul uh, EULISA și Schengen. Și nu în ultimul rând, citind acest raport, este straniu că în următorul CFM Consiliul își propune uh, să dea uh, jumătate de miliard mai puțin pentru gestionarea uh, frontierelor confruntate cu fenomenul migrației. Deci asta este un risc. Dacă vrem să avem un control la frontierele externe adecvat, avem nevoie și de finanțare adecvată. Acestea au fost întrebările mele. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Acum Olivier Chastel poate să-și pună întrebările. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau și eu să mulțumesc curții. Acest raport este important, interesant. Prezentarea care a fost făcută eh, este edificatoare în ceea ce privește, în primul rând, eh, Uh, sistemul, uh, sistemele de uh, informare, sistemele informatice, nu o să le numesc, au fost numite și sisteme care sunt utile autorităților frontaliere. Împărtășesc preocuparea curții în ceea ce privește interogarea sistemelor SIS-2 și lipsa de date și necunoașterea acestui sistem de care dau dovadă Uh, forțele de poliție de frontieră în uh, general și ni s-a spus că este o lipsă de formare. Știind că în spațiul uh, Schengen uh, politica vizelor a fost comună, cum putem să fim siguri că vizele eliberate au fost făcute uh, așa cum trebuie și că s-au făcut uh, interogările uh, în sistem și este regretabil că nu există o armonizare uh, mai bună a rapoartelor uh, făcute către Eurosur de statele membre și că numai jumătate din uh, statele europene uh, partajează uh, informații în acest sens. Sper că recomandările curții vor fi uh, urmate imediat. Mulțumesc, domnule Cruz. Scurt, din partea mea, mulțumesc foarte mult. Am impresia că se face mult, dar că întregul sistem e plin de găuri, ca un șvaițăr. E foarte dificil să-ți dai seama unde trebuie să începi. E clar că trebuie îmbunătățit, dar întrebarea e de unde. Da, poate putem discutăm că sistemul ăsta eu <laughs> îl cunosc foarte bine. Putem să ne conversăm și cu siguranță și cu Curtea de Conturi uh, pe detalii. Mai sunt întrebări de la colegi colegul Pecșe de la Verzi sau altcineva? Nu. Atunci vă dau înapoi cuvântul uh, dumneavoastră de la Curtea de Conturi. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să răspund la câteva întrebări care au fost puse și a să las uh, comisia să adauge. E adevărat că am observat că există interpretări juridice diferite ale uh, regulilor ceea ce poate să fie oarecum surprinzător, însă totuși asta a scos în evidență auditul. Am fost întrebată în legătură cu procedurile greoaie, regulile de achiziții publice și așa mai departe. Întotdeauna e bine să spui simplificare, dar există un anumit grad în care poți să simplifici uh, regulile de achiziții publice. Totuși, acestea au fost totuși motivele date de statele membre de ce procedurile au fost percepute ca fiind greoaie. Trebuie de asemenea să spun, sigur, nu e vorba numai de sistemele informatice folosite de poliția de frontieră la, uh, în controle la frontiere. Folosesc uh, și experiența lor, uh, documentația prezentată, pot să stabilească dacă e un document fals sau nu. Este important ca datele care intră în sistem să fie de calitate și la timp, astfel încât să susțină munca poliției de frontieră cele 951 de persoane pe care le-am uh, întrebat uh, sunt o mostră reprezentativă și au fost uh, transmise tuturor statelor membre. Cred că suntem în măsură să ne bazăm pe acest eșantion. În ceea ce privește întârzierile, aș spune că, în calitate de auditor, e recomandabil să ai un termen fix să stabilești o dată, uh, sigur că e mult mai bine decât să spui mai repede, imediat sau oricând. Deci trebuie să aveți în vedere acest lucru. Uh, chiar dacă este un șvaițăr, atunci când ai sisteme informatice care trebuie să lucreze împreună, întotdeauna sunt probleme de conectivitate între sisteme și uh, sunt convinsă că Uh, în viitor Comisia va încerca ca aceste sisteme să fie mai performante, uh, interoperabilitatea lor să fie mai bună, pentru că este important ca uh, întreaga situație și datele să fie partajate bine și la timp între sisteme. Așa cum am spus, Există mai bine de 100 de posibilități la nivel național de a elibera vize și așa cum am spus, sunt 2,6 milioane de uh, vize de diferite tipuri eliberate în spațiul uh, Schengen pe care statele membre nu le pot uh, partaja. Nu există temei legal pentru a le include în sistemul VIS și totuși Comisia încearcă uh, să uh, abordeze ceea ce numim acest uh, deficit uh, de informație și e important să ne concentrăm asupra sa. O să las acum colegul sau colega de la comisie. Vă mulțumesc! Marta Țugăn de la comisie a venit aici, îi mulțumesc foarte mult și vă dau cuvântul. Thank you very much and uh, good day. Mulțumesc uh, foarte mult. Bună ziua, dragi colegi uh, de la Curtea de Conturi. În primul rând, uh, vrem să mulțumim uh, doamnei Jacobsen și echipei de audit pentru cooperarea pe care am avut-o pe parcursul acestui proces de câteva luni în care a fost elaborat raportul. Salutăm publicarea acestui raport și prezentarea sa în comisie pentru că este o recunoaștere a eforturilor uh, Comisiei uh, de a ajuta statele membre să efectueze controle eficiente la frontieră prin recurgerea la sistemele informatice. Uh, salutăm și posibilitatea de a face un schimb de opinii și oricum am notat o serie de comentarii și întrebări puse pe durata dezbaterii aș uh, dori să vă atrag atenția asupra faptului că uh, Curtea a făcut o serie de uh, observații pozitive care sunt relevante pentru noi, Uh, și printre acestea, în primul rând, sistemele sunt bine proiectate pentru a facilita uh, controlul la frontiere și că statele membre în general uh, se conformează. Există o recunoaștere a mecanismului Schengen ca atare, care pune un accent important prin securizarea controlelor uh, la frontierele externe ale Uniunii Europene. Sunt abordate aspecte cheie ale sistemelor. Statele membre care sunt actori importanți în întreg uh, procesul și în implementare folosesc uh, tot mai mult și se bazează pe sistemele informatice atunci când fac controle la frontieră și partajează informații tot mai mult cu celelalte sisteme controlele la frontieră sunt importante, uh, sunt o pondere mare a politicilor noastre și aș dori să atrag atenția asupra faptului că ECA a făcut o analiză uh, aprofundată pentru că este vorba despre sistemele informatice ca atare, SIS-VIS, dar și despre Eurosur și PNR care, strict o senso, nu sunt sisteme informatice, ceea ce este foarte bine explicat în descrierea sistemelor și în raport. Este foarte bine să atragem atenția asupra acestui lucru pentru că se referă și la cooperarea practică a statelor membre. Aici mă refer la Eurosur, care Uh, nu este un sistem informatic uh, comparabil cu SIS și VIS, ci un cadru comun pentru schimbul de informații și pentru cooperarea practică între statele membre și Frontex. Cât despre PNR, este legislația europeană care nu uh, creează un sistem informatic centralizat la nivel UE, datele uh, colectate sunt uh, folosite uh, în, uh, uh, pentru a ajuta uh, forțele de ordine. Așa cum am spus, ne bucură observațiile pozitive, însă ne bucură și recomandările făcute. Toate aceste recomandări le acceptăm și vom face tot ce ne stă în potință pentru a le pune în aplicare desigur respectând competențele comisiei și vom susține și promova recomandarea recomandările, aplicarea acestora de către statele membre și agenții, ori de câte ori se referă la ele. Ca răspuns la o serie de comentarii, aș face niște uh, recomandări concrete pentru că cred că merită uh, să facem câte un comentariu pe marginea fiecarei recomandări în parte. Necesitatea de a oferi o formare adecvată uh, Comisia, uh, agențiile uh, Uniunii Europene SEPA sunt și entitățile care asigură ordinea și EULISA Uh, au uh, sesiuni de formare periodice. Comisia, împreună cu EULISA, vor evalua pe baza recomandării și observațiilor făcute de curte utilizarea uh, exercițiilor de formare centrale și le vom încuraja pentru a folosi instrumentele care sunt deja la dispoziția lor. Apropo, statele membre se gândesc tot mai mult să investească în Uh, medii uh, de uh, formare la fața locului online și o legislație în acest sens va da posibilitatea Frontexului să dezvolte interfețe care să fie folosite în statele membre. Sunt deja elemente concrete care Uh, rezultă din uh, legislația recent adoptată și din activitatea noastră cu Curtea de Conturi pe această temă. Problema deficiențelor uh, identificate pe durata evaluării Schengen din cauza lipsei unor termene clare. Suntem de acord cu evaluarea făcută de curte și uh, aici uh, este nevoie de o cooperare strânsă a statelor membre. Însă, din, în ceea ce ne privește, uh, așteptăm schimbări uh, procedurale care să scurteze timpul de evaluare a ciclului Schengen. Un alt pas important este ca regulamentul Schengen să stabilească uh, obligația de a revizui mecanismul după finalizarea primului ciclu, iar această evaluare va avea loc uh, anul viitor, în 2020. Va fi o bună ocazie să uh, vedem recomandarea în acest context. Apoi, întârzierile de a pune în aplicare soluții informatice, mai ales pentru Eurosur și PNR, atât la nivel UE uh, cât și la nivel național. Uh, recunoaștem faptul că au existat întârzieri în uh, aplicarea unor soluții informatice pentru Eurosur, în acest context nu au fost neobișnuit de lungi, nu este o scuză, ci pur și simplu descrierea situației faptice. Așa cum am spus, Eurosur nu este o bază de date, ci este o rețea de comunicare. Această rețea de comunicare leagă statele membre și cu Frontexul. A fost creată în timp. A permis, de pildă, schimbul de informații în ceea ce privește incidentele legate de migrația ilegală și criminalitatea transfrontalieră E adevărat că întârzierile uh, din sistem uh, au existat și uh, s-au datorat unui proces de acreditare foarte complicat în statele membre pentru schimbul de informații din cauza respectării cerințelor de confidențialitate. Susținem statele membre și pentru accelerarea acestui proces, însă, într-adevăr, este unul dintre elemente în uh, procesul de uh, acreditare uh, de plin al persoanelor care sunt implicate uh, în acest uh, proces. Însă, acesta este de competența statelor uh, membre. Acum, în ceea ce este aplicarea PNR, și stadiul actual în momentul de față este că 26 de state membre au notificat transpunerea regulilor PNR în legislația națională. Comisia a susținut în mod activ statele membre în procesul de implementare, oferind uh, sprijinul financiar pentru achiziționarea hardware-ului și software-ului necesar, precum asistență juridică și facilitarea schimbului de bune practici și vom continua să oferim această susținere și îndrumare, astfel încât toate statele membre să fie implementat corect regulile nu numai că aș dori să spun că este un instrument recent uh, de anul trecut, însă al doilea element pe care trebuie să-l avem în vedere atunci când uh, a avut loc implementarea de către statele membre a fost uh, stabilirea conectivității cu avioanele este complexă și uh, complicată. Uneori, în unele cazuri, asta a durat 6 până la 9 luni pentru fiecare linie aeriană. Uh, oricum, progresul există și vom susține în continuare statele membre pentru a pune în aplicare directiva. O constatare foarte interesantă în ceea ce privește uh, Uh, deficitul uh, în uh, ceea ce privește vizele eliberate și vizele verificate. Noi vom evalua motivele pentru care există această discrepanță vizele eliberate și vizele controlate la frontieră și vom propune măsuri de corectare. Poate că e bine să reamintim contextul controlelor între 2015-2017 este o perioadă de referință cât se poate de concretă și au fost menționate cinci țări. Oricum, uh, vom uh, proceda rapid pentru uh, a lua astfel de măsuri. În ceea ce este calitatea datelor, lucrurile sunt clare. Chiar dacă nu avem acces la datele SIS și nu putem să evaluăm uh, cazurile individuale în calitate de comisie, putem să verificăm ca structurile și mecanismele să existe la nivel național, astfel încât să se asigure o calitate uh, superioară a datelor uh, care sunt alimentate în uh, sistem. Uh, sunt uh, uh îmbunătățite aceste mecanisme Problema este abordată periodic și discut, discutată în grupul uh, de lucru din uh, Consiliu și sunt uh, organizate și ateliere de discuții pentru a împărtăși experiența statelor membre. Cred că aceasta este o referire la recomandări și e bine de spus uh, că e momentul foarte potrivit să avem aceste recomandări, sunt foarte țintite, se bazează pe o evaluare faptică a situației și noi, în cadrul competențelor noastre, ă, statele membre și agențiile vom lucra împreună pentru a le pune în aplicare. Sunt încă unul sau două elemente pe care le rețin în urma discuțiilor în legătură cu vizitele neanunțate Într-adevăr, am uh, comentat uh, pe acest uh, element în raportul curții că în afară de vizitele periodice există și evaluări neanunțate în fiecare an. Pe durata acestor vizite se poate evalua cum au fost puse în aplicare recomandările anterioare, a existat o vizită neanunțată în ceea ce privește SIS, când uh, Comisia le-a organizat pentru a evalua felul în care au fost aplicate recomandările anterioare. Cred că întreg procesul de vizite anunțate și neanunțate, meritul lor este că analizează uh, procesul pe durata timpului și menține coerența acțiunii statelor membre. Acest lucru va fi discutat uh, uh aprofundat uh, de practicieni în viitor am dorit să atrag atenția asupra faptului că recent, uh, chiar în această săptămână de fapt, uh, au intrat în vigoare schimbările privind pachetul interoperabilitate și uh, poliția de frontieră. Uh, în special, pachetul uh, de uh, interoperabilitate conține un număr de elemente care sunt relevante pentru punerea în aplicare a acestor recomandări. Ne vom concentra asupra lor acum că au intrat în vigoare și cred că pentru evenimentele viitoare. Intrarea în vigoare pentru Exit și ETIAS, ceea ce a făcut uh, Curtea Uh, s-a bazat pe uh, uh, situații a unor legislații în vigoare. Cred că putem să discutăm despre situație și care sunt pașii următori pentru legislația care va intra în vigoare, dar urmăm recomandările curții pentru ca șvaițărul să se transforme în parmezan pentru a Uh, atenua deficiențele uh, identificate. Cam atât am dorit să spun uh, în chip de comentarii. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie, grazie signora Sigan per le... Mulțumesc foarte mult, doamnă, pentru aceste precizări ample și complete. Vreau să o întreb pe doamna Iacobsen de la Curtea de Conturi dacă dorește să adauge ceva după ce a fost prezentat de către comisie. Dacă considerați că trebuie să adăugați ceva, vă dau cuvântul uh, acum. Thank you, Chair. Well, as I said, an IT system is just as strong. Mulțumesc uh, foarte mult. E foarte important uh, să ne concentrăm pe informația pe care ați auzit-o aici. Comisia încearcă să îmbunătățească sistemele, încearcă să se asigure că datele și uh, informația sunt trecute cum trebuie mai departe în sistem. Am constatat că sistemele pe care le-am examinat sunt uh, instrumente importante pentru garda de coastă și uh, cred că un, o poliție de frontieră are nevoie de sisteme IT performante și e nevoie și de date complete în baza de date. Aș dori să revin asupra remarcilor Comisiei cu privire la cooperare. Cred că am avut o cooperare excelentă la acest audit și aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru cooperarea în timpul auditării. Vă mulțumesc! Grazie, grazie mult lei. Mulțumesc foarte mult. Iar acum trecem la următorul punct, care este ultimul de pe ordinea de zi. E vorba de punctul 24 2019 cu privire la relocarea, azil și returnarea migranților și dau, uh, aș dori să dau bun venitul uh, doamn, domnului Brincart, reprezentantul uh, Curții de Conturi, să-l salut și vă dau cuvântul pentru prezentare, vă rog 10 minute. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi deputați din Comisia Cont. Vă mulțumesc pentru invitație. Sunt foarte bucuros să vă pot reprezent, să prezenta raportul special uh, de returnare și azil, pentru ca să putem îmbunătăți acțiunile, să adresăm și prioritățile, să stabilim obiective și să vedem care sunt rezultatele. Împreună cu Comisia Frontex și EASO și-au uh, pus de acord, s-au pus de acord pe anumite priorități. În ultimii ani, Uniunea Europeană a constatat că este confruntată cu un nivel foarte ridicat de migrații și de solicitări de azil care au dus chiar la o criză a migrației. În 2017 am publicat un raport pe hotspoturi care uh, se aflau în Grecia și Italia, care trebuiau să acționeze ca prime centre de recepție, de primire, unde sunt uh, amprentați, unde sunt înregistrați migranții. Deși Parlamentul European își finalizase concluziile, ne-a rugat să facem și un follow-up rapid, incluzând aici o analiză a sistemului de relocare, azil și de returnare. Acest raport uh, este unul uh, hibrid. În urma auditării uh, pe hotspot-uri și pe gestiunea migrației, am tras următoarele concluzii. În raportul special am încercat în primul rând să analizăm dacă acțiunile pentru Grecia și Italia și-au atins obiectivele și dacă procedura de azil și returnare este eficientă și rapidă. Am evaluat și dacă Schemele de returnare și-au atins obiectivele și au ținut cont de toți parametrii. După cum știți, Curtea Europeană de Conturi nu este un um, ordonator de politici. Noi suntem gardienii finanțelor Uniunii Europene. Aș dori să subliniez faptul că munca noastră de auditare a fost finalizată înaintea verii lui 2019. Un alt punct pe care aș dori să-l menționez este că la începutul lui 2019, în timp ce echipa noastră tehnică uh, punea în aplicare auditarea, am uh, vorbit cu deputați din diferite grupuri care sunt specializați pe subiect. De fapt, am, m-am întâlnit cu mai mulți MEPS la Strasbourg și aceasta mi-a permis să înțeleg mai bine subiectul, ceva ce doresc să fac și pe auditarea Frontex pe care sunt responsabil. Revenind la raportul nostru special, am concluzionat că sunt disparități între susținerea UE și rezultatele obținute. Deși uh, capacitatea autorităților elene și italiene s-a îmbunătățit, implementarea procedurilor de azil în Grecia și Italia este afectată în continuare de um, un timp, timp de procesare foarte mari. Când uh, în timp ce rata de uh, solicitare de azil este destul de scăzută. După cum am văzut în concluzii, recomandările uh, în rapoartelor noastre speciale au fost implementate și sunt implementate destul de bine. Însă, deși înregistrarea și amprentarea migranților la hotspoturi s-a îmbunătățit considerabil, Schema de relocare de urgență nu și-a atins obiectivele și de aceea nu este deloc eficientă și reprezintă o presiune pe sistemele de azil uh, elene și italiene. Am analizat 20 de acțiuni de susținere și deși uh, s-a vorbit uh, de o îmbunătățire a sistemului, am găsit multe lacune. Multe proiecte la care ne-am uitat nu și atinseseră complet obiectivele. Am evaluat uh, cadrul de uh, performanță al gestiunii și am constatat că este târziu și fără ținte. Dincolo de aceasta, ceea ce a fost și mai îngrijorător a fost că nu au existat destul de multe date de performanță pe care să ne putem baza. Am evaluat impactul acțiunilor de susținere la nivelul național și am examinat dacă procedurile de azil și returnare au fost, s-au transformat în unele mai accelerate și mai eficiente. Am constatat că și capacitatea de a procesa cazurile de azil s-a îmbunătățit în Italia și Grecia, dar că nu este suficientă pentru ca să facă față întârzierilor din Grecia și numărului mare de migranți. Din păcate, această uh, aceste îmbuteiaje slăbesc capacitatea și eficiența procesării uh, acestor uh, cazuri. Mulți uh, migranți au fost returnați pe baza unor decizii luate în Grecia și Italia, decizie care este aplicabilă în întreaga UE. Am identificat motivul pentru aceasta și anume timpul prea lung pe care îl necesită autoritățile pentru a procesa solicitările de azil, insuficiente capacități în centrele de detenție, cooperare foarte dificilă cu țările de origine ale migranților sau pur și simplu migranți care se ascund în momentul în care s-a luat decizia returnării. EASO, Comisia Europeană și Agenția de Pază și Coastă împreună, care acum uh, este fostul Frontex, uh, au hotărât că trebuie să ia de uh, măsuri. Iar organizațiile non-guvernamentale care au implementat proiecte bazate pe fonduri europene au decis să se implice de asemenea. Am avut o colaborare foarte bună însă cu toate aceste instituții. În urma auditului de performanță am recomandat ca și Comisia Europeană și agențiile europene să folosească învățămintele din trecut, să construiască pe experiențe pentru orice mecanism pe bază voluntară de relocare pe viitor. Trebuie îmbunătățit uh, gestiunea asistenței de urgență și programele naționale în cadrul Fondului de Migrație, Integrare și Returnare, iar uh, Fondurile acestea trebuie să ofere susținere și pentru EASO și procedurile de azil. Uh, susținerile Frontex trebuie să, și asistența Frontex trebuie să aibă loc și în uh, hotspoturi pentru îmbunătățirea sistemelor naționale de azil și să ofere tehnic, sprijin tehnic pentru procedurile naționale de returnare. În legătură cu agenții și atât cât și comisia, putem spune că comisia a constatat că s-au uh, respectat toate recomandările. Vă mulțumesc pentru invitație. Sunt foarte interesat să primesc întrebări și să vă răspund. Vă mulțumesc. Grație. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Brincato, pentru prezentarea dumneavoastră pe o temă foarte complexă pe care există multe aspecte complicate și ne bucurăm foarte mult să vedem că toate instituțiile doresc să, co- să colaboreze pentru a găsi o soluție mai bună. Acum vreau să dau cuvântul 10 minute și raportorului nostru, domnul Doci. Tadeus Doci, vă rog. Eh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Permiteți-mi, vă rog, în primul rând, să Mulțumesc Curții de Conturi, mulțumesc foarte mult uh, pentru cum uh, ne-ați ajutat în toată această perioadă, mulțumesc pentru aceste prezentare. Eu sunt de acord cu doamna vicepreședinte, este vorba de un subiect sensibil și complicat. Dar tocmai când e vorba de teme sensibile și complicate, e clar că avem nevoie de răspunsuri ferme. Raportul special al Curții de Conturi arată clar că politica de migrație și azil a Uniunii Europene, care este considerată o politică prietenoasă față de azil, nu și-a atins obiectivele. Când am definit această politică, era deja destul de clar că Uniunea Europeană uh, a luat-o pe calea greșită și că atât în reuniunile de specialitate ale comisiilor, dar și în plenară, am purtat foarte multe discuții. Dezbaterile simbolice au uh, vorbit de părțile care avantajează migranții, avantajează solicitanții de azil, dar au spus uh, de fiecare dată că suntem împotriva migrației ilegale, a fost fiecare din aceste discuții a fost o ocazie să spunem acest lucru, dar faptele au demonstrat în același timp că atunci când statele membre iau măsuri concrete pentru a proteja frontierele lor, atunci acesta este un lucru pozitiv. Prin aceasta însă trebuie să închidem rutele ilegale prin Balcani. Deci nu, poate, nu e vorba de cultura de bun venit care a dus la obiective, ci mai degrabă la închiderea căilor ilegale de migrație. Mă gândesc și în anumite cazuri în care s-au închis uh, trecerile peste Mediterană, că și aceste lucruri au ajutat. Oricum, vreau să mulțumesc încă o dată pentru răspunsurile pe care le-am primit din partea Curții de Conturi. Să ne uităm puțin la date și fapte. În Italia, în uh, conformitate cu regulile în vigoare, la solicitările de azil trebuie să se ia o decizie în 33 de zile. Acesta este termenul legal. Această cifră a fost vehiculată în 2015 în prima sentință și a crescut la 426 de zile, iar în 2018 perioada aceasta a fost de 437 de zile. Deci 437 de zile pot trece până când se dă un răspuns la o solicitare de azil. Deci dacă un migrant ilegal își înaintează solicitarea de azil, atunci în derularea procedurii pot trece 437 de zile. Aceasta înseamnă și că aceste 437 de zile el este considerat migrant legal pe, pe, pe teritoriul Uniunii. Deci este într-o situație de regularitate. Iar apoi vine sentința din primă instanță, deci de peste un an de când el a intrat pe teritoriul Uniunii. În Italia, această perioadă la prima instanță este de patru ani. În majoritatea cazurilor, în Italia, nici măcar nu poți vorbi de o sentință cu uh, efect juridic în primă instanță. În uh, ceea ce privește relocarea, deci la relocare O mare parte din uh, migranții din Italia și Grecia pot continua călătoria lor fără ca datele lor să fie introduse în sistemul Eurodac. Faptul că acești migranți sunt amprentați nu este neapărat uh, de dedus din raportul Curții de Conturi. De fapt, s-a văzut din raportul Curții de Conturi de, destul de clar că majoritatea migranților continuă călătoria fără să fi fost amprentați, de fapt, și fără să fi fost înregistrați. Există state membre care cu migranții care vin din Grecia și Italia. Ei au 86% dintre acești migranți, deci care vin din Italia și Grecia, pleacă mai departe. Deci statul membru, de fapt, nu face decât să îi tranziteze. Se spune că ei sunt relocați din Italia și din Grecia, dar, de fapt, ei după aceea pot pleca mai departe, în Germania, în Austria sau în Suedia. Fiecare are preferințele sale personale. Iar în legătură cu hotspoturile, în cadrul Uniunii Europene, ele sunt într-o stare extrem de proastă, toate datele de multe ori ne arată o situație catastrofală. Din păcate, nu e vorba de știri false aici imaginile pe care le vedem în fiecare zi la televizor și în mass media nu fac decât să confirme această stare jalnică. Așa numita alocare a resurselor umane este suboptimală, ca să mă exprim uh, politicos. De fapt, nu se dispune de suficiente mijloace pentru a înlătura problema, și de aceea este așa. În legătură cu returnarea, raportul Curții de Conturi demonstrează că returnarea este o dorință, dar nu este de fapt un act care se întâmplă. Majoritatea fug. Fug pe diferite căi cum pot. Și în majoritatea cazurilor nu există nicio sentință cu efect juridic pentru migranții ilegali. Deci ei sunt pur și simplu dispăruți, au fugit. Aș vrea să citesc din raport Transferul uh, unui migrant uh, ilegal costă 1890 sau 2180 într-un avion uh, de linie și 43% din aceste avioane nu sunt ocupate. 35% din cazuri sunt persoane acompaniate și foarte mulți expulzați, migranți ilegali, vin înapoi pe alte căi după aceea. Deci, toate acestea ne arată cât de catastrofală este situația, cât de gravă este și condițiile sunt grave și avem nevoie de pași suplimentari, concreți, cu o abordare complet diferită. Iar raportul Curții de Conturi conține recomandări în acest sens de schimbare de abordare iar statele membre sunt cele care au competența de a se ocupa de granițele externe și de a-și asigura sigur, securitatea frontierelor externe, iar uh, solicitanții de azil n-ar trebui să se mai găsească pe teritoriul Uniunii Europene atâta timp cât procedura nu s-a terminat. Dacă sentința finală nu este încă dată, acești oameni uh, pleacă prin Uniunea Europeană, sunt uh, unde doresc fiecare și sunt, uh, nu e foarte clar ce se întâmplă cu ei. Avem nevoie de aceea de un sistem de returnare diferit. Nu se poate accepta ca în Uniunea Europeană să poți să stai fără niciun motiv juridic pe teritoriu. Românii, bulgarii, de fapt cetățenii români și bulgari, care nu sunt în Schengen, ceea ce e o rușine pentru Uniunea Europeană, deci ei nu pot decât să treacă prin frontiere păzite, prin frontiere controlate și ca să ajungă în altă țară cetățenii aceștia. Doamna Crețu a trăit în fiecare zi această situație. Se intră ilegal în Uniunea Europeană pe căi ilegale, se întâmplă foarte des și totuși un, nu există nicio bază juridică prin care unii pot să fie aici și totuși intră în Uniunea Europeană. Mulțumesc, atât am vrut să spun eu. Da, vă mulțumesc foarte mult. Acum colegul... Nu. Doamna Crețu și după aceea domnul Grânen. Vă rog frumos, doamna Crețu. Vă rog. Da, eu sunt raportor din umbră. Uh, and I would like to thank to the court, uh, European... Da, doresc să mulțumesc uh, Curții de Conturi și raportorului pentru munca asiduă. Este un raport deosebit de important. Iată, un raport special redactat de Curtea de Conturi, relevant pentru toată Uniunea Europeană, așa cum a subliniat și raportorul nostru. În ultimii ani, Uniunea Europeană a trecut printr-un nivel fără precedent de migrație, ceea ce a rezultat într-o majorare a solicitărilor de azil. Criza migrației a avut punctul culminant în 2015, când peste un milion de persoane au uh, pornit înspre Europa, pe mare, și după aceea ne-am întors la nivelul precriză al migrației. Inițial, bugetul era de 160 de milioane de euro pentru 2014-2020, în exercițiul bugetar european, dar cu această surpriză, cu această provocare și, deci da, ne-a luat prin surprindere să avem în Europa un asemenea val de migrație, au schimbat uh, situația. Până acum, uh, în sistemul de asistență, urgență, de integrare uh, din migrație, sumele au sporit la 1,1 miliarde până în 2019. Cu tristețe spun că constat că Curtea vede că există așa mare disparitate între obiectivele Uniunii Europene și rezultatele atinse. Chit că capacitatea autorităților elene și italienești a sporit, pentru că Grecia și Italia sunt cele mai mari, cei mai mari beneficiari ai acestor fonduri. Implementarea procedurilor de azil în Grecia și în Italia este în continuare afectată de timpul lung de procesare și de întârzieri. Raportorul tocmai ne-a explicat asta. Care sunt motivele? Durează foarte mult să fie procesate cazurile de azil, nu, sunt, nu este suficient personal în centrele de detenție, se cooperează greu cu țările de origine ale migranților, ori migranții pur și simplu, odată ce decizia de deturnare a fost dată, se ascund. Care sunt punctele slabe la nivelul implementării în Grecia și în Italia? Nu există un cadru legislativ propice. Sau, nu știu, poate că e din cauza că statele membre nu implementează regulile așa cum trebuie. Și a doua întrebare, pe termen scurt, mediu și lung, ce soluții întrezărește curtea, ce soluții întrezărește comisia pentru a depăși aceste blocaje? Ce mai vreau să spun este că, iată, curtea a venit cu 5 recomandări deosebit de bune. Ne așteptăm ca statele membre și comisia să implementeze toate aceste lucruri. Mulțumesc! Domnul Rona are cuvântul acum. Köszönöm szépen szót. Lesújtó tények. Mulțumesc foarte mult. Au fost menționate niște aspecte interesante legate de acest program. E vorba, deci, despre stabilirea oamenilor în Ungaria. S-a vorbit despre asta, despre proceduri foarte complicate, în baza cărora oamenii au putut ajunge în Uniunea Europeană. Sunt însă oameni și care au de-a face cu traficul de arme și de persoane. Sunt afaceriști care l-au susținut pe dictatorul sirian. Deci nu e vorba de organizație europeană care să susțină uh, acest val de migrație. Nu, a fost un ministru al uh, guvernului Orban, domnul Rogan, care a avut uh, firme offshore în cercul său ce au gestionat exact asta. Mai multe mii de persoane au ajuns astfel în Europa, între care persoane care amenință siguranța noastră națională. Guvernul Orban s-a uitat și a ajutat chiar la asta. Prin urmare, aceasta este realitatea. Și dacă e un fapt care să fie impresionant, tocmai acesta este. Fostul premier macedonian, domnul Gruetski, a fost implicat și el. Guvernul Orban a fost cel care a ajutat la traficul de persoane le-a ajutat pe aceste călăuze. Pentru că oamenii care au ajuns în Ungaria au putut să o facă în baza acțiunilor guvernului maghiar. Deci dacă vrem să punem pe cineva la stâlpul infamiei astăzi, atunci ar trebui să spunem care este adevărul. Domnule Deutsch, dumneavoastră spuneți acasă că uh, sunt primiți migranți și deplângeți asta. Dar uh, nu-l uitați pe premierul dumneavoastră și pe miniștrii dumneavoastră. Sunt uh, persoane, mii de persoane care au venit uh, tocmai în baza acțiunilor guvernului Orban și care amenință și sunt un pericol la adresa siguranței Ungariei. Sunt oameni care acum se pot mișca liber prin Europa, căci au obligația de mm, uh, restabilire pe care au putut-o cumpăra în Ungaria. Deci să vedem ce avantaje a primit guvernul Orban în urma tuturor acestor acțiuni. Față de domnul Rogan există și mm, un dosar penal. E vorba de fapte penale, e vorba de milioane de euro care au curs astfel, sume încasate și cu ajutorul acestor bani au ajuns în Europeană infractori între alții. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Înainte de a lansa această discuție internă maghiară, cred că ar trebui să privim un pic subiectul din perspectivă europeană. Deci, domnule Ronai, dacă aveți informații, sub orice formă, care să fie interesante pentru comisie, vă rog din suflet să le transmiteți pe acestea mai departe, ca să se poată verifica pentru că dacă nu, aici la noi la cont rezultă o dezbatere internă, dezbatere internă maghiară, ceea ce mi se pare un pic uh, ne la locul ei. Domnul Pecșa. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Vreau să reacționez uh, la ce a spus domnul Deutsch, antevorbitorul meu, colegul din PP. Stimate coleg, ați vorbit îndelung despre problematica migrațiilor, migranților ilegali. Niciun om nu a fost declarat ilegal într-o instanță. E vorba de faptul că trebuie ca totul să treacă printr-un proces uh, corect ține de statul de drept. Statul de drept uh, stă la baza civilizației noastre. A trebuit să insistăm asupra acestui element. Eu aș zice că această uh, discuție despre returnări este importantă, după cum, la fel de important este să vedem ce se întâmplă cu oamenii care ajung în Europa. E nevoie de niște capacități pentru asta. Deocamdată capacitățile sunt insuficiente. Cooperarea în această materie decurge cu mari întârzieri. Și iată că vine și întrebarea mea, care se referă concret la despre ce ar trebui să vorbim aici. Decurge totul corect în ceea ce privește procedura de azil, pentru că acolo ar trebui concentrate capacitățile și acolo ar trebui să fie rezolvată problema despre care vorbim. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Epping. <clears throat> Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președintă. Am o întrebare concretă în ceea ce privește uh, pașapoartele de aur. Aș vrea să întreb Curtea de uh, Conturi dacă asta a făcut parte din investigația sa. După cum știți, Malta, Malta a introdus un plan în 2014 care permite persoanelor din afara Uniunii Europene să obțină cetățenia malteză, prin urmare cetățenie europeană și acces la spațiul Schengen. Eh, după eh, ce eh, au plătit sume mari pentru că sau dacă au proprietăți acolo. În 2017, 1400 de pașapoarte au fost eliberate, mm, în special unor persoane bogate din Orientul Mijlociu sau din Asia și unul dintre pericole este ca uh, Uh, să existe o uh, emigrație de oameni bogați și nu de oameni uh, săraci care intră în Uniunea Europeană pentru a face infracțiuni sau pentru a spăla bani. Domnul Brincat ar trebui să analizeze acest lucru într-o țară pe care o cunoaște foarte bine. Uh, Uh, problema a fost uh, deschisă și în alte uh, contexte. Există o anchetă în Malta în curs și vreau să întreb care este stadiul actual. Golden Pest. Vă rog frumos, despre ce ați discutat? 400 de mii de pașapoarte de acest gen de aur? 1400. Am auzit altceva în cască și mi s-a părut că e un pic exagerat. Ich darf zunächst äh, den Rechnungshof und dann die Kommission. Da, acum cuvântul Curții de Conturi. Ba nu, domnul Cus. Da, mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă. Am doar o scurtă, scurtă întrebare. Ce mi-a sărit în ochi? Raportul, pentru care vă mulțumesc că este foarte bun, se ocupă în esență de hotspoturi, acele hotspoturi din Italia și din Grecia care fusese redeschise, dar de ce nu a fost avută uh, în vedere și Spania cu Ceuta și Melina? Pentru că la o adică și acolo sunt valuri de migrație și acolo există un soi de hotspoturi. Și ce se întâmplă cu Malta? Cam atât din partea mea. Deci, de ce nu s-au avut în vedere și aceste zone? Mulțumesc! Mulțumim. Iată, ne readresăm domnului Brinkhart acum pentru răspunsuri. Thank you. Thank you, Chair. Thank you. Mhm. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc celor care au intervenit cu observații și întrebări. O să încep prin a vă reaminti că mă aflu aici în calitate de reprezentant al Curții de Conturi într-o uh, Uh, uh, funcție pe care o am de patru ani. În ceea ce privește rapoartele uh, speciale uh, privind azilul, relocarea și returnarea migranților. O să răspund la întrebările uh, privind raportul și sper că voi furniza informațiile cerute. Din intervenția domnului Doici este foarte clar că autoritățile uh, de azil sunt supraîncărcate și eu am subliniat acest lucru, că în paralel, nu pentru a înlocui uh, munca auditorilor, să se uh, uh, viziteze aceste hotspot-uri. Am vizitat Messina și alte locuri și confirm că situația acestor hotspot-uri, situația este îngrozitoare, poate chiar mai rea decât Uh, atunci când au fost făcute vizite de documentare în 2017. Împărtășesc preocupărilor celor care au luat cuvântul cu îngrijorare și cu oarecare uh, uh, uh alarmă. La pagina 58 uh, nu am dat niciun motiv pentru acest lucru, dar am identificat 8, nu unul, 8 motive pentru care acest lucru trebuia văzut în ceea ce privește eficiența sau validitatea, valabilitatea unor uh, politici. Nu am intrat uh, în argumente pro și contra ale unui obiectiv. Asta depinde de uh, factorii decizionali, de comisie. Ceea ce facem noi este să constatăm Uh, dacă noi suntem de acord sau nu, este imaterial. Noi stabilim dacă obiectivele au fost îndeplinite sau nu. Acesta este obiectivul uh, constatărilor noastre și de aceea punem atât de mult accent pe disparități între obiective și uh, rezultatele efectiv obținute. Cred că recomandările pe care le-am făcut subliniază în mod clar schimbările care trebuie făcute pentru a aborda aceste slăbiciuni și chiar dacă cred că unul dintre membrii prezenți nu-l critic, dar a încercat să mă uh, facă să identific în mod pertinent care ar fi uh, prioritățile din recomandările pe care le-am făcut, cinstit vorbind, după părerea noastră, toate uh, cele cinci recomandări sunt importante pentru termen scurt și, pentru, și pe termen lung. În uh, ceea ce privește EASO, da, am găsit o serie de neajunsuri și pentru a nu le repeta, o să mă, vă trimit la recomandarea numărul 3, care foarte clar spune care sunt aceste neajunsuri și care sunt recomandările noastre Uh, în special legate de recomandarea 3. Uh, s-a pus o întrebare pertinentă pe care o regăsesc uh, și în mass media mm, sau când vizitez state membre. De ce Spania și Malta, din punct de vedere al migrației, sunt lăsate în afara ecuației? Motivul este că Spania și Malta nu au făcut parte a din uh, domeniul nostru de interes. Eu sunt maltez. Uh, le-am spus, naționalitatea mea este imaterială, sunt aici în calitate de reprezentant al Curții de Conturi. Motivul pentru care am selectat uh, Grecia și Italia a fost pentru că am primit un mandat din, parla, din partea Parlamentului ca urmare a unui studiu făcut de un, un membru suedez al Uh, curții în 2017 uh, se arată și acolo și în acest raport uh, urgența cu care Parlamentul a considerat că trebuie să ceară un raport de follow-up în loc să aștepte 3 sau 4 ani pentru acest raport. Parlamentul a considerat că problemele există în continuare și ne-a cerut să aprofundăm situația. Uh, Uh, Grecia și Italia sunt țările uh, cele mai afectate de migrație din 2015 din punct de vedere al cererilor solicitărilor de azil și numărului de migranți. Sunt statele membre care au aplicat până acum abordarea hotspot și în 2017 am publicat un raport foarte bun care a fost acceptat de către Parlament însă Parlamentul a dorit un follow-up al recomandărilor făcute acolo. Deci, mai degrabă decât a face un uh, audit, am analizat eficiența sau nu a recomandărilor care au fost făcute în 2017. Grecia și Italia sunt și printre statele membre, uh, pe lângă Cipru și Bulgaria, care primesc uh, sprijin operațional din partea EASO. Și sistemele de relocale de urgență care au avut loc în Grecia și Italia, precum și faptul că Italia și Grecia sunt beneficiarii uh, cei mai important uh, a, uh, ai fondurilor de urgență. Cred că acestea sunt principele, principalele puncte pe care am dorit să le punctez. Dar să mă întorc la întrebarea dacă este normal sau nu să dureze atât de mult analiza unei solicitări de azil Uh, la pagina 48 uh, din raport se spune foarte clar că autoritățile uh, de contestație sunt supraîncărcate, iar în Italia situația este la fel, așa cum rese din raport. Sigur, e nevoie de un timp mai îndelungat pentru a prelucra solicitările de azil și la cifra 23 se spune că timpul pentru a lua o decizie este mai mare de patru ani. Indiferent care sunt punctele de vedere privind migrația, uh, o perioadă de patru ani sau mai bine de patru ani este inacceptabilă și uh, lipsită de umanitate. Vă mulțumesc! Noi, față de fiecare membru al Curții de Conturi, și indiferent uh, din țara din care provine, avem un respect deosebit și suntem convins că faceți o muncă excelentă aveți o sarcină foarte importantă pe care o respectați și vrem să vă mulțumim pentru buna cooperare. Dacă mai sunt întrebări... Nu mai sunt, însă iată că avem comisia care poate, vor să, care poate dorește să intervină. Vă rog. Thank you very much, Chair. Mulțumesc că uh, doresc să iau cuvântul nu pentru a pune întrebări, ci pentru a face și eu niște comentarii. O fac cu plăcere și o să încep uh, cu aceeași remarcă pe care am făcut-o și în cazul raportului anterior. Vreau să mulțumesc uh, foarte mult uh, membrului responsabil, responsabil al Curții de Conturi, domnul Leo Brincat, pentru că a lucrat împreună cu noi la acest raport. Am avut o cooperare excelentă. Trebuie să spun că asta a presupus multe ședințe, multe întâlniri și un schimb de informații foarte amplu, pentru că uh, domeniul de aplicare de scris uh, foarte limitat, însă în realitate este vorba de centrul implementării politicilor de migrație și multe aspecte care țin de corecta aplicare a politicii în viitor. Așadar, sunt descri, descrieri faptice foarte bune a situației, așa cum se prezintă ea, iar numărul de recomandări, în realitate, dacă uh, te duci și la subrecomandări, numărul este uh, mai mare, sunt uh, recomandări detaliate, dar foarte utile și sunt o urmare a primului raport privind hotspoturile. Mulțumesc foarte mult și, asemenea, în cazul raportului uh, anterior, vreau să mă refer la uh, observațiile pozitive, pentru că uh, cele două rapoarte sunt un continuum, ele subliniază progresul care s-a făcut, în special în cazul autorităților din Italia, Uh, care și-au sporit uh, capacitatea de a prelucra uh, cererile și recomandările din raportul anterior din 2017 au fost îndeplinite. Înregistrarea um, amprentelor în hotspot-uri s-a îmbunătățit foarte mult și uh, mulți au fost relocați în ciuda unor neajunsuri în procesul de relocare. Uh, Uh, am uh, examinat uh, acțiunile de susținere în Grecia și Italia. Aceste elemente pozitive sunt o bază foarte bună pentru a merge la recomandările pe care le acceptăm. De asemenea, vom face tot ce ne stă în putere pentru a le pune în aplicare evident, uh, respectând competențele uh, Comisiei, dar vom coopera, vom susține și vom promova aplicarea împreună cu statele membre și agențiile acestor recomandări. Apropo, am avut o discuție și cu agențiile în, pe durata întregului proces și o vom face în continuare pentru a veghea ca toți actorii acestui proces să pună în aplicare recomandările uh, într-o manieră uh, consecventă. S-a făcut o observație în uh, această ședință în legătură cu acțiunile pe termen scurt și pe termen lung. Asta mi-a amintit faptul că uh, la începutul mandatului anterior al Comisiei, Comisia a propus agenda pentru migrație era uh, la începutul crizei uh, migrației și acolo au fost uh, propuse acțiuni pe termen scurt, mediu și lung pentru anii ce urmau, pentru a pune în aplicare o abordare holistică a gestionării migrației. Acest lucru a fost făcut plecând de la ideea că migrația este un element important, însă era începutul uh, crizei uh, abia uh, și ne-am gândit cum putem să gestionăm această criză care s-a intensificat în anii ce au urmat. Uh, obiectivele pe termen scurt au devenit imediat și anume crearea de capacitate operațională, crearea acelor hotspot-uri care a fost uh, un lucru fără, fără precedent. Uh, ele nu au existat anterior și pentru prima oară am propus o soluție operațională pentru a ajuta statele membre din prima linie, cele care se confruntau cu criza migrației și am stat de vorbă cu statele membre și agențiile pentru uh, a lucra împreună. Deci, uh, acțiunile pe termen scurt au devenit acțiuni imediate, iar cele pe termen uh, mediu și lung au devenit acțiuni pe termen scurt din cauza uh, multor uh, lucruri care au fost accelerate de uh, criza care s-a intensificat. Acest lucru reiese în, din acest raport. Așa cum am spus, ă, vom urmări ă, recomandările curții adresate Comisiei, ă, vom susți agențiile Grecia și Italia să le îndeplinească și prin menționarea implementării agendei privind migrația în Europa, aș vrea să reamintesc că uh, în ultimii ani, acțiunile hotărâte ale uh, Comisiei, precum și munca la nivel european, munca colectivă, uh, au, adu au uh, adus o schimbare calitativă în gestionarea fenomenului migrației și suntem mai bine echipați în momentul de față pentru a da um, a ajuta și a da asistență țărilor aflate sub presiune. Numărul uh, migranților ilegali a scăzut în mod uh, semnificativ și hotspoturile au ajutat la îmbunătățirea uh, gestionării fluxurilor migratoare în Italia în condiții, în împrejurări care se schimbau rapid. O parte din raport se axează pe implementarea relocării, proiectarea sa politică și uh, implementarea, aceasta a fost o demonstrație de solidaritate europeană, pentru că dacă ținem uh, cont de uh, criteriile care stau la baza relocării, aproape 100%, la, 100 din candidații înregistrați au fost relocați și au fost ajutați solicitanții de azil să înceapă o existență nouă a fost o responsabilitate partajată între statele membre. Uh, responsabilitatea uh, uh, rezolvării solicitărilor de azil este responsabilitatea statelor membre, însă susținerea dată de Comisie și agențiile ONU au fost importante pentru a îmbunătăți gestionarea uh, uh, acestor uh, cereri, în special abordarea hotspoturilor, uh, identificarea, screeningul de securitate al migranților. Uh, vom uh, oferi această asistență operațională și financiară, vom continua să conlucrăm cu statele membre pentru a îmbunătăți eficiența procedurilor de azil și de relocare, ținând cont de recomandările Curții de Conturi. Vreau să mă întorc la Uh, problema uh, planurilor de relocare. Atunci când vorbesc despre criterii, vorbesc de aproape 100%. Asta pentru că aproape toate persoanele eligibile uh, înregistrate în Italia au fost relocate și mai bine de 35.000 de persoane care aveau nevoie de protecție au fost relocate în Italia și Grecia. Aceasta ne face să ne uităm mai bine la criteriile uh, folosite. Pentru procedurile de azil și uh, returnare este evident. Vom lucra în continuare cu autoritățile din Italia și din Grecia și, așa cum ați spus, motivele uh, pentru care avem situația actuală, e o situație de pro progres și îmbunătățire a situației, dar noi vom continua să conlucrăm pentru a le permite să folosească uh, toate uh, motivele care de fapt uh, sunt un mix pentru a obține rezultatele scontate. În cazul Greciei este vorba de pildă de noua legislație care a fost adoptată recent, care va intra în vigoare la începutul lunii ianuarie 2020. Continuăm să cooperăm cu autoritățile elene pentru a îmbunătăți situația. În ceea ce privește returnările, o politică eficientă uh, umană de returnare este obiectivul nostru pentru cei care merită protecție internațională, cei care nu îndeplinesc criteriile trebuie să fie returnați și știm că situația returnărilor nu este una ideală. Rata de returnare continuă să fie scăzută. Uh, vom continua ceea ce am început cu planul de acțiune, cu recomandările din 2017 și cu revizuirile uh, pe care ni le-am propus și cu informațiile date de curte și descrierea situației. Asta ne va ajuta să continuăm acest proces. Pentru a rezuma, în esență, pe marginea acestor două uh, rapoarte, pentru că, de fapt, ele uh, acoperă uh, o mare parte din chestiunile legate de migrație. Sunt învățămintele trase care au fost evaluate de către curte. E vorba de învățăminte care s-au transformat în recomandări pe care le vom urmări în continuare și le vom promova. Asta arată că e vorba de un uh, peisaj amplu, cu multe elemente, uh, dar unde e nevoie de cooperarea practică a tuturor actorilor, Comisia, agențiile și statele membre. Cam uh, atât am dorit să spun în numele Comisiei. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Doresc să dau cuvântul raportorului nostru, Tamaș. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am de făcut două foarte scurte observații. Încă o dată vreau să mă adresez curții de conturi și să îi mulțumesc. Și asta nu doar uh, pentru a fi politicos spun cu politețe către toți că atât uh, gândirea Comisiei, gândirea Consiliului, uh, gândirea Curții de Conturi sunt uh, elemente care pot fi la, adică puse sub semnul întrebării, dar eu nu cred că de aceea ar trebui să criticăm Curtea de Conturi pentru că nu ne prezintă date atât de pozitive, ca să formulez asta mai blând. Eu cred că nu trebuie ca eu să apăr curtea de conturi. Discuțiile acestea își au locul, dar genul acesta de critică din cauza unor fapte negative nu își are locul aici. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această dezbatere. Mulțumesc celor care încearcă să găsească soluții europene la această problemă europeană. La nivelul tuturor instituțiilor se poartă dezbateri foarte serioase pentru a vedea cum să reacționăm cât mai corect la această criză. Dar am plecat de la premisa că S-a luat o decizie cu o majoritate, au fost fixate obiective, însă în ceea ce privește atingerea acestora, Curtea de Conturi a constatat două mari greșeli. Și cei care sunt de acord cu datele susțin că trebuie să se facă mai multe eforturi pentru a respecta recomandările curții de conturi. Iar alții sunt de părere că în primul rând, răspunsul nostru la criza migrației nu fusese unul corect. Eu cred că e vorba de un raport foarte valoros aici și este un bun punct de plecare pentru discuțiile ulterioare. Mulțumesc tuturor! Mulțumim foarte mult domnului raportor Mulțumiri deosebite membrului Curții de Conturi, domnul Brincart. Mulțumim Comisiei pentru informațiile exhaustive pe care le-am primit. Un subiect care ne va tot însoți, pentru că are și efecte financiare asupra Uniunii Europene și asupra modului în care se utilizează banii contribuabililor europeni. Și ca să încheiem pe un ton uh, salomonic uh, această reuniune, istoria ne-a arătat uh, că mereu sunt vinovați cei care transmit mesajul, mesagerul și nu cel care a făcut fapta. De, de, de această dată mesagerul a fost curtea de conturi care a ascultat critică și justificată și nejustificată la adresa sa. Drum bun tuturor, acasă sau oriunde vă duce calea, că e vorba de înapoi la locul de muncă sau uh, la gară pentru a merge la Luxemburg. Ce mai vreau să spun este că avem o reuniune extraordinară la Strasburg pe 16. După cum și o reuniune în camera, așa cum am discutat cu comisarul, pentru niște clarificări interne. Cu mulțumiri tuturor! Yes, yes, yes.